Buon pomeriggio a tutti. Saluto eh, Mr. Diamandur. Bună ziua tuturor. Îl salut pe domnul Diamanduros. A mai fost alături de noi și uh, va fi alături de noi și pentru prezentarea raportului anual, imediat după punctul 15, comunicarea președintelui privind deciziile coordonatorilor. După acest punct urmează prezentarea domnului Diamanduros. La acesta voi mai reveni, uh, însă acum uh, deciziile coordonatorilor. Uh, aici am vorbit, noi am vorbit despre numirea anumitor raportori, raportori referitor la Viena, aeroportul din Viena. Este vorba despre o petiție, iar verzii ne-au rugat să poată prelua acest punct. Este comunicat și un nume și anume cine se va ocupa de acest punct. În ceea ce privește inițiativa cetățenească, există și aici un raport, iar la ședința coordonatorilor ne-am propus să ne pregătim uh, pentru faza concretă a evoluțiilor. Acestea ne așteaptă în continuare și este activitate potrivită pentru comisia noastră. Iar coordonatorii au hotărât să continuăm cu acest uh, tip de activitate, poate chiar să organizăm o reuniune specială a coordonatorilor pentru ca toate acele unități care au competențe decizionale să poată fi pregătite în mod corespunzător. Apoi, am stabilit și un nou calendar al reuniunilor speciale. Avem cel puțin patru astfel de reuniuni anul acesta pentru a putea organiza audieri publice. Pentru că și aceasta este o competență a comisiei noastre. Apoi, punctul 2. Este vorba despre sistemele de informare și comunicare pe care dorim să le îmbunătățim Uh, asta prin intermediul portalelor și site-urilor de internet, astfel încât toți cetățenii să fie mulțumiți, iar această îmbunătățire trebuie realizată în cel mai scurt timp posibil. Am discutat de asemenea despre faptul dacă ar fi potrivit să atragem atenția asupra acestei mari diferențe care există între o petiție, pe de o parte, și o inițiativă cetățenească pe de altă parte. Fac aici referire la articolul 203a. Avem o competență a Comisiei de Petiții în această situație, dar numai atunci când este vorba despre aceiași semnatari ai uh, inițiativei cetățenești care solicită introducerea unei petiții atunci poate avea loc această transformare din inițiativă cetățenească în petiție. Însă acestea sunt două lucruri total distincte, trebuie spus de la bun început. Apoi, am afirmat că ar fi foarte bine dacă i-am invitat pe toți cei implicați, pe toți cei care au ceva de a face cu inițiativa cetățenească. Să ne gândim aici la domnul Papastamkos, vicepreședinte al Parlamentului European, și de asemenea și la domnul Sefcovic, vicepreședinte al Comisiei și la președintele conferinței comisiilor, colegul nostru, domnul Lene. Cu toate aceste personalități pe care le-am numit, împreună cu acestea ar trebui să ne reunim și îi vom informa despre viitoarele evoluții de aici. Coordonatorii au hotărât de asemenea ca petiția referitoare la depozitul de deșeuri Pian de Olmos să fie abordată cât mai rapid. Este vorba despre, de, despre provincia Roma. Această chestiune a fost abordată la fel și de către peticionari. Apoi, punctul 4. Aici uh, am primit foarte multe petiții în acest domeniu. Este vorba aici despre promovarea uh, gazului de șist, iar uh, coordonatorii au stabilit aici un deadline. Va trebui să fie organizat un termen un seminar pe această temă și data respectivă este 9 octombrie când se va organiza un workshop. Vor fi și alte ședințe care vor fi, uh, alte comisii care vor fi invitate, printre care și ITRE și cred că vom putea să ne aducem și noi uh, contribuția. Am mai procedat uh, astfel și în trecut, s-a făcut referire și la această temă și când am mai discutat despre ea s-a spus că este un subiect important pentru cetățenii europeni. Uh, coordonatorii au discutat și despre un chestionar care a fost redactat de un grup de lucru. Este vorba despre legea privind zonele de coastă din Spania. Este vorba despre un chestionar care cuprinde cele mai importante întrebări uh, redactate de către grupul de lucru. Iar pe ordinea de zi, în ceea ce privește ordinea de zi a următoarei ședințe, coordonatorii au uh, verificat numai câteva puncte importante care să fie preluate pe ordinea de zi a uh, următoarei noastre ședințe. Este vorba așadar uh, despre faptul că nu avem încă de o propunere completă, deci nu există un proiect de ordine de zi complet, nu a fost definitivată, însă în curând veți primi și această ordine de zi. Și încă o informație, un lucru despre care am mai vorbit la reuniunea coordonatorilor, este vorba despre ședința ENVI și a Comisiei Regiunilor. Aceasta va avea loc pe 28 iunie. Este o întâlnire foarte importantă, interesantă și pentru Comisia noastră, pentru că Comisia noastră are de face tot mai mult cu întrebări care vizează mediul înconjurător și se va vorbi despre implementarea noilor uh, legi privind mediul din Europa. Acesta va fi subiectul întâlnirii și și aici putem să ne aducem contribuția. Cu siguranță va fi ceva util. Alte comunicări nu mai am, nu au fost tratate alte puncte, așadar cam atât pe scurt în ceea ce privește uh, ceea ce s-a hotărât la reuniunea coordonatorilor. Îmi pare rău că a trebuit să vorbesc uh, câteva minute. Uh, a trebuit să-l plictisim pe domnul Diamanduros cu comunicările noastre. Îmi cer scuze pentru acest lucru. Dar uh, nu mai pierdem vremea și dau cuvântul domnului Diamanduros care ne va prezenta raportul său anual. Chiede la parola eh, colega Bossina a cerut cuvântul domnul uh, Boștinaru, cu permisiunea domnului Diamanduros. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Vă voi răpi doar trei minute pentru a vă prezenta o carte care vă așteaptă la intrare. Este o lucrare specială care vorbește despre un uh, proiect de extracție minieră uh, de extracție de aur, foarte important pentru țara mea și care are un impact asupra industriei și dezvoltării durabile. Lucrarea uh, aduce contribuții din partea mm, unor numeroși uh, oameni de știință, membri recunoscuți ai Parlamentului European, cunoscuți așadar pentru uh, activitatea lor în uh, favoarea mediului înconjurător. Această carte reunește de asemenea vocea ale unor persoane care au fost împiedicate să-și exprime opinia uh, în acest domeniu în țara mea din cauza unei campanii foarte agresive de relații publice care a interzis practic o libertate de exprimare. Uh, cartea vorbește despre standardele care trebuie să fie respectate și implementate în toate statele membre. Lucrarea se numește Roșia Montana în uh, dezbaterile europene și oferă documentație tuturor persoanelor care doresc să citească despre industria minieră din Europa. Uh, și aduce uh, informații pentru cei care nu cunosc bine acest domeniu și totuși se pronunță pro sau contra. De asemenea, această lucrare reprezintă și un omagiu față de activitatea impresionantă și lupta uh, societății civile din România care s-a mobilizat într-un mod absolut incredibil pentru a apăra ceva ce depășește interesul personal. pentru a vă arăta că lupta și contribuția noastră are o adevărată dimensiune europeană. După publicarea acestei cărți a fost uh, invitat să vizitez o companie importantă din acest sector care implementează standardele cele mai înalte și mi-aș dori ca în toate statele membre regula de bază să fie aceste standarde și ele să nu reprezinte o excepție. Vă invit să consultați această lucrare. Mulțumesc uh, foarte mult uh, pentru acest uh, omagiu. Cei care doresc să afle mai multe despre acest subiect pot citi această lucrare așadar. După această mică paranteză îi dăm cuvântul ombudsmanului. Mulțumesc! Stimați deputați, doresc să vă mulțumesc pentru ocazia de a vă vorbi despre raportul meu anual pentru 2011. Acest raport uh, include cifre și materiale statistice legate de uh, petițiile primite de la persoane fizice, de la companii, de la ONG-uri și de la alte entități. Ați primit deja raportul în engleză, precum și o sinteză în uh, diferitele limbi. Raportul complet în toate limbile oficiale va fi disponibil începând cu luna iulie. Am uh, transmis acest raport președintelui Schulz pe 22 mai. Uh, sunt recunoscător Parlamentului și și um, Comisiei dumneavoastră pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat și uh, uh, vom continua această colaborare pentru a oferi cetățenilor uh, o mm, posibilitatea de a beneficia pe deplin de drepturile pe care le au. Am anchetat petiții legate și de proasta administrare la nivelul instituțiilor europene și uh, activitatea mea vine așadar să se adauge uh, eforturilor făcute de comisia dumneavoastră, deși rolurile noastre sunt bine uh, distincte. Această proastă administrare se poate referi fie la plățile întârziate din fonduri europene, la publicarea unor informații inexacte. Spre deosebire de sentințele unui tribunal, deciziile mele nu au un caracter obligatoriu, însă utilizez puterea de convingere pentru a ajunge la soluții care să fie benefice pentru ambele părți, adică și pentru um, petiționari și pentru organismele europene soluțiile propuse de mine sunt uneori chiar mai flexibile și mai rapide decât cele uh, oferite de uh, sistemul judiciar. După intervenția mea, instituțiile și organismele uh, au uh, ajuns la o înțelegere, au uh, eliberat plățile care erau întârziate, au uh, autorizat accesul la documente și uh, în acest context am abordat și posibilele conflicte de interese. Câteva cifre. În 2011 am primit 2510 petiții din partea cetățenilor, companiilor, ONG-urilor, asociațiilor. Ca origine geografică, trebuie să vă spun că Spania și Germania au fost sursa celui mai mare număr de petiții, urmate de Polonia și de Belgia. În funcție de dimensiune de mm, numărul de populație, majoritatea petițiilor au venit din uh, Luxemburg, Cipru, Malta și Slovenia, deci din state mai mici. Și membrele vor, mem- membrii, îmi cer scuze, uh, comisiei dumneavoastră vor uh, găsi mai multe detalii în sinteza raportului meu, detalii cu privire la repartizarea geografică am făcut eforturi de a răspunde la toate aceste petiții. În 2009 uh, am uh, lansat un ghid interactiv uh, pe site-ul meu, accesibil în toate limbile oficiale. Acest ghid um, face trimitere către instituțiile care furnizează cele mai potrivite răspunsuri și anume propriul meu serviciu, Comisia dumneavoastră și alte servicii create de Comisia Europeană precum și rețeaua Solvit și alte rețele care rezolvă problemele transfrontaliere. Este obiectivul nostru de a ajuta pe cetățeni să fie orientați către uh, organismul cel mai potrivit pentru a le răspunde și să îi ajutăm să identifice instituția potrivită uh, singuri. Față de anul trecut am avut cu 111 petiții mai puțin și acest lucru cred că este um, explicat prin faptul că cetățenii utilizează acest ghid interactiv și știu cui să se adreseze. Peste 18.000 de persoane au uh, primit consiliere prin intermediul acestui ghid interactiv în 2011. În urma acestor petiții, putem spune că în 2011 peste 22.000 de cetățeni, 22.000 de cetățeni au fost uh, ajutați uh, de către ombudsmanul european. Iar uh, ghidul interactiv a fost accesat de peste 295.000 de cetățeni. Numărul de 396 de petiții deschise în 2011 arată uh, numărul ridicat, cifra ridicată pentru acest an și anume 18%. Din ce în ce mai multe persoane se orientează către Ombudsmanul European și asta pe bună dreptate. Deci e vorba de petiții care au ajuns uh, acolo unde trebuie. În acest an uh, s-a introdus un nou tip de um, anchetă care permite petiționarilor să își clarifice uh, cazul în, în situația în care se consideră că uh, nu s-au, că, că nu s-au adresat instituției potrivite. În 2011, 318 petiții au fost rezolvate. Uh, o mare parte din ele au condus la o rezolvare amiabilă în favoarea uh, cetățeanului. În 64 de cazuri uh, nu s-a uh, detectat niciun caz de proastă administrare, însă această proastă administrare a fost identificată în 47 de petiții. 14 petiții au fost închise cu remarci critice și în 49 de cazuri am făcut niște observații suplimentare pentru îmbunătățirea performanței administrative. Reducerea remarcilor negative, reducerea observațiilor negative arată îmbunătățirea serviciilor și faptul că petițiile sunt tratate într-un mod uh, uh, mai proactiv. În ultimii trei ani, numărul de observații critice a, s-a situat în medie la 34, spre deosebire de perioada precedentă, când această medie se situa la 46. În acest an am inclus în raportul anual Uh, noțiunea de cazuri vedetă pentru a ilustra cazuri de practici administrative exemplare identificate prin anchetele mele și pentru a sublinia că funcția centrală a instituției ombudsmanului este să întărească o cultură a serviciilor la nivel european prin uh, uh promovarea bunelor practici. Astfel de zece cazuri sunt subliniate în uh, capitolul 1.4 din raportul meu. Disponibilitatea instituțiilor de a coopera cu ombudsmanul constituie o exprimare a mm, angajamentului uh, acestora față de această cultură a serviciilor. Angajamentul constructiv al petiționarilor, la rândul lor, este de asemenea crucial pentru obținerea unui rezultat pozitiv pentru toată lumea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 în conformitate cu un sondaj realizat de Eurobarometru în ceea ce privește satisfacția cetățenilor față de administrația europeană, sondaj comandat de Parlamentul European și de uh, Ombudsman și publicat în 2011, dreptul de a se deplasa și de a uh, locui în mod liber în Uniunea Europeană constituie dreptul cel mai important pentru cetățenii europeni, asta uh, însemnând 48% din aceștia. Dreptul de a se bucura de o administrare corectă, 38 și dreptul de a se plânge ombudsmanului 32%. 42% din respondenți au indicat însă că nu sunt mulțumiți de transparența administrației europene și 52% au spus că ombudsmanul ar trebui să se asigure că cetățenii își cunosc drepturile și știu cum să le utilizeze făcând o prioritate din uh, obiectivul de a informa pe cetățeni, am organizat în martie 2011 cel mai mare uh, eveniment organizat vreodată de ombudsman. Au fost invitați, uh, invitate personalități importante, inclusiv uh, domnul Herman Van Rompuy, uh, vicepreședintele Parlamentului European, doamna Diana Wallis și vicepreședinta Comisiei, doamna Vivian Reding. În 2011 am publicat și o broșură intitulată probleme în Uniunea Europeană, cine vă poate ajuta. O publicație care oferă informații despre o întreagă serie de uh, problematici utile pentru cetățenii care se confruntă cu uh, întrebări legate de Uniunea Europeană și uh, publicitatea făcută în jurul acestei uh, publicații a fost mai mare decât uh, în cazul oricărei alte publicații a ombudsmanului. Uh, pe 28 septembrie am sărbătorit Ziua Internațională a Dreptului uh, la Informație. Uh, Uh, luându-ne angajamentul să fim mai proactivi în ceea ce privește transparența. Am încurajat în acest sens instituțiile europene să um, adopte registre ale documentelor care să fie transparente și ușor de utilizat de către cetățeni. Tot în 2011 am început să public pe site-ul meu informații privind noile anchete de îndată ce acestea au fost lansate, pentru a le permite cetățenilor să urmeze, să, să poată să urmărească evoluția acestor uh, anchete încă de la demararea lor. În 2009 am uh, adoptat o declarație de misiune pentru instituția mea care spune că ombudsmanul european se asigură că se oferă o soluție corectă petițiilor înaintate împotriva, Uniunii, împotriva instituțiilor europene, își propune să obțină încredere uh, prin încurajarea dialogului cu cetățenii europeni și uh, uh, o mai mare încredere în general în instituțiile europene. În 2010 am dezvoltat și adoptat o strategie pentru instituția mea care reprezintă bazele pentru activitatea mea în calitate de ombudsman. Această strategie se referă la întărirea dialogului cu petiționarii, cu societatea civilă și cu alți factori implicați în conformitate cu angajamentele mm, stabilite prin tratatul de la Lisabona. În al doilea rând, identificarea bunelor practici um, la nivel de mm, rețea europeană a ombudsmanilor și în al treilea rând întărirea rolului ombudsmanului de a promova o cultură a serviciilor în instituțiile europene pentru a uh, obține un nivel bun de administrație, uh, o componentă cheie pentru cetățeni, instituțiile europene au nevoie să trebuie să promoveze o cultură a serviciilor către cetățeni. Prin promovarea unei astfel de culturi îi vom încuraja pe funcționarii europeni să respecte nu numai dreptul, drepturile legale și buna administrare, ci uh, și să ofere servicii transparente cetățenilor, să fie capabili să-și explice activitățile și argumentele din spatele acestor activități și să accepte uh, un control democratic asupra actelor pe care le emit. Consider că ar fi util să prezentăm în mod concis aceste declarații, aceste mm, politici pentru a um, obține un mai, o mai bună aderare a cetățenilor uh, la aceste principii. Pentru a ține cont de bunele practici de la nivel național, am cerut colegilor mei din statele membre să-mi prezinte viziunea lor înainte de a elabora acest document și uh, ulterior am lansat un proces de consultare publică în februarie 2011, o consultare care a rămas deschisă până în iunie și a primit 56 de contribuții viabile. Am um, publicat un raport uh, asupra rezultatelor acestei consultări în luna noiembrie, raport care este disponibil pe site-ul meu. În această dimineață am uh, publicat aceste principii de serviciu public. Permiteți-mi să vi le prezint pe scurt. Primul principiu angajamentul față de Uniunea Europeană și față de cetățenii europeni. Funcționarii trebuie să fie conștienți că instituțiile europene există pentru a servi interesele cetățenilor europeni și pentru a îndeplini obiectivele tratatelor. Funcționarii trebuie să își îndeplinească uh, activitățile încercând să se situeze la cele mai înalte standarde profesionale. Trebuie să reprezintă un exemplu pozitiv pentru ceilalți. Al doilea principiu, integritatea. Funcționarii publici trebuie să fie ghidați de un um, simț al corectitudinii și să se comporte uh, în așa fel încât uh, să poată fi supuși oricând unui control democratic, în conformitate cu legea. Funcționarii nu trebuie să își asume niciun fel de obligații sau aranjamente financiare care să le influențeze um, comportamentul și activitatea profesională. Funcționarii trebuie să facă tot ce este posibil pentru a evita conflictele de interes și să întreprindă măsuri pentru a rezolva orice astfel de situații, această obligație fiindu-le uh, imputabilă chiar și după ce își părăsesc funcția. Funcționarii trebuie să fie deschiși, să respecte um, probele, dovezile, să fie capabili să-și recunoască uh, greșelile și recomandările și deciziile lor trebuie să se uh, bazeze numai pe merit și pe Uh, aspectele stabilite prin lege. Nu trebuie să uh, permită influențarea comportamentului lor de faptul că au uh, afinități sau nu cu persoanele pentru care emit un anumit act. Trebuie să aibă o atitudine cooperantă și să facă toate eforturile necesare pentru a înțelege ce li se spune și să se exprime la rândul lor într-un mod cât mai clar. Principiul 5. Transparența. Funcționarii trebuie să fie gata să-și explice activitățile și să ofere motive pentru acțiunile lor. Trebuie să fie uh, gata să fie supuși unui control democratic. Așa cum am spus în mod repetat, această declarație de principii de serviciu public nu este nici prima, nici ultima care afirmă principiile etice aplicabile serviciilor publice din Uniunea Europeană. Așa cum a arătat consultarea publică, regulamentul privind personalul, regulamentul financiar și Uh, documentele privind rolul ombudsmanului conțineau deja aceste principii la, atât la modul explicit cât și la cel implicit. Însă, ideea de a avea o declarație de astfel de principii nu avea obiectivul de a dezvolta noi principii, ci de a clarifica um, așteptările existente atât la nivelul funcționarilor cât și la nivelul cetățenilor. Aceste principii explicite trebuie să permită un um, dialog constructiv între funcționari precum și între funcționari și cetățeni, pentru a vedea ce atitudine este cea mai potrivită și consultarea publică a demonstrat valoarea unei astfel de dezbateri. Principiile nu își propun să se suprapună cu alte principii existente sau să vină să le înlocuiască sau să le completeze. Sper că aceste principii să Uh, fie o sursă de idei și să încurajeze formarea, constituirea acelei culturi instituționale uh, în beneficiul cetățenilor. Mulțumesc, uh, domnule Diamanduros, pentru acest raport care arată SMS uh, și de îmbunătățire în activitatea pe care o îndepliniți zi de zi în instituția dumneavoastră. Știm că atribuțiile pe care le aveți nu sunt deloc simple, iar noi, în calitate de parteneri în această rețea europeană, responsabili de a ne asigura de respectarea drepturilor cetățenilor europeni, suntem conștienți de dificultatea misiunii dumneavoastră. Uh, cu privire la raportul dumneavoastră, vom uh, ne vom exprima opinia cu ocazia dezbatelor pe care le vom avea în reuniunea din 12 iulie pe marginea propriului meu raport. Dar cred că deja de acum putem să vedem care a fost experiența, care a fost metoda utilizată de Ombudsmanul European pentru o mai bună structurare a acestei activități. Îi voi da cuvântul acum reprezentantului Comisiei. and thank you to uh, Mr. Diamandouros, our, um, our mediator, our ombudsman. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și domnului uh, Diamandouros, uh, ombudsmanul nostru. Uh, noi, uh, conform tradiției, dorim să reacționăm foarte pe scurt, nu numai pentru că nu suntem uh, obiectivul principal al acestui raport, dar uh, reprezint instituția care, uh, care a făcut obiectul uh, uh petițiilor pe care le-a, le le le tratat ombudsmanul. Aș dori să subliniez un punct foarte important la care se referea și domnul Diamandoros, respectiv faptul că activitatea ombudsmanului se bazează Uh, pe faptul că deci, nu, nu pe faptul că deciziile sale sunt obligatoriu, ci că uh, sunt, scopul lor este să influențeze o mai bună uh, administrație publică. E o autoritate morală și aș dori să spun că raportul dumneavoastră reflectă foarte bine activitatea excelentă pe care dumneavoastră și personalul dumneavoastră o desfășurați și pentru a ne, pentru a ne ajuta în eforturile noastre de a lucra mai bine. Uh, Probabil că pe anii viitori, uh, cei care ne vor urma, întotdeauna vor coopera la fel de uh, strâns, pentru că niciodată nu se vor termina petițiile. Uh, ați venit cu un, druma, un îndrumar, cu câteva linii directoare care ne inspiră, dar nu putem spune că lucrurile iau sfârșit acum. Întotdeauna va exista un mare grad de Uh, relații între instituții și întotdeauna vom, ne vom strădui să uh, avem o administrație mai bună, să avem servicii mai bune pentru cetățenii noștri și cred că uh, vorbesc nu numai în numele Comisiei, ci și în, cele, în numele celorlalte instituții. Putem spune că, iată, am făcut eforturi importante în acest sens. Deci credem că personalul dumneavoastră ar trebui cu adevărat să fie felicitat. Tratatul de la Lisabona, care încă a intrat recent în vigoare și Carta privind drepturile fundamentale reprezintă uh, o etapă foarte importantă pentru că fiecare instituție trebuie să aibă la uh, dispoziție uh, sprijinul unei uh, bune administrații și cu ocazia unei conferințe am discutat acest subiect și uh, iată unde ne aflăm, iată aceste principii sunt stipulate în tratat, sunt consfințite prin legislația europeană și ne bucurăm că ați încercat chiar să aduceți conținut acestor, acestor principii. Deci nu rămânem doar la nivelul abstract. Relația între ombudsman și comisie este foarte constructivă și ne bucurăm de faptul că a fost aprofundată în ultimul an legăturile între cele două instituții, uh, atât la nivel politic și administrativ, sunt foarte numeroase și așteptăm cu nerăbdare să continuăm să aprofundăm aceste relații în lunile și anii următori. Aș dori să evidențiez uh, în atenția dumneavoastră și a deputaților europeni uh, schimbul fructuos uh, între ombudsman și colegiul comisarilor care a avut loc în februarie 2012 și în urmă cu două-trei luni între domnul Diamandoros și directorii generali toți directorii generali de la Comisie și pentru cei care au fost prezenți aș dori să spun că nu doar a fost o întâlnire politicoasă, a fost o dezbatere reală, un dialog în care colegii de la Comisie au exprimat motive de îngrijorare și am încercat să avem o dezbatere pentru a vedea cum putem să îmbunătățim situația și să avem standarde mai uh, performante. Uh, mai ales uh, pentru pro problemele de la uh, departamentele importante de la Comisie. Bineînțeles că foarte multe decizii sau uh, propuneri au un impact direct asupra uh, cetățenilor, face ca uh, petițiile care vizează comisia fac parte din uh, uh activitatea ombudsmanului. 58% din plângeri ne vizează pe noi comisia. E un procent uh, destul de acceptabil dacă facem uh, o comparație cu uh, răspunderile noastre și cu dimensiunea instituției și această, acest procent chiar a scăzut puțin față de anul anterior. Nu știu dacă putem spune că în acest an am avut rezultate mai bune, dar în orice caz, grație activității dumneavoastră, acest număr e realist și reflectă faptul că luăm decizii atât de numeroase care vizează cetățenii noștri. Comisia își menține angajamentul de a se asigura că funcționarii respectă normele cele mai stricte de etică și că avem o administrație eficientă și deschisă. Uh, Comisia sensibilizează uh, funcționarii săi în legătură cu uh, principiile unei, uh, unui comportament administrativ de calitate și aș dori să vă asigur că vom prelua noile linii directoare, noul îndrumar practic uh, și ne vom asigura că personalul Comisiei este sensibilizat la acest îndrumar pentru că e vorba de principii generale legate de transparență, o administrație independentă. În orice caz sunt principii mai ușor de înțeles de către funcționari și de altfel Uh, aceasta este miza. Aceasta este miza. Eh, de mai multe ori am asistat la seminarii în care s-a vorbit de comportamentul neetic, lipsit de etică și cred că e foarte important să eh, nu poți să spui, să arăți cu degetul și să spui, uite, asta e etic, asta nu e etic. Eh, e un, sunt principii morale pe care trebuie să le ai în minte de fiecare dată când interacționezi cu colegii, dar și cu lumea din exterior și deci din experiența mea de câțiva ani buni știu că e foarte important să le reamintești funcționarilor copiilor aceste principii și uh, să îi sensibilizez la ele pentru ca ei să respecte aceste reguli generale. Deci salutăm aceste principii, această listă a principiilor de serviciu pe care ați publicat-o și credem că sunt un instrument foarte util uh, de folosit pentru lumea noastră care este foarte variată, dar și multiculturală. Trebuie să spunem acest lucru. Vorbesc despre transparență mă uit la doamna Auken, știu că uh, pentru noi uh, transparența în domeniul administrației publice înseamnă ceva total diferit și am discutat acest lucru în ultimii cinci ani cu, deci transparența are un, uh, o, altă acceptație pentru persoane care vin din alt stat membru. Deci nu vorbim ca la algebră. E foarte important să uh, reamintești funcționarilor aceste principii. Deci încă o dată aș dori să mulțumesc ombudsmanului și uh, întregii sale echipe pentru efortul constructiv pe care l-au depus și aș dori să vă mai spun ceva. Acest raport ne arată că dacă n-am fi avut un, o instituție de tip ombudsman în, între instituțiile europene, ar fi trebuit trebuit să o creăm, pentru că din când în când trebuie să ni se reamintească aceste uh, subiecte. Zilnic ne ocupăm de tot felul de dosare, de chestiuni tehnice, dar cred că e bine să ni se reamintească din când în când că așa trebuie să lucrăm și de altfel uh, aceasta este uh, activitatea domnului Diamanduro și al uh, echipei sale și îi mulțumim și noi cei de la comisie. Vă mulțumim pentru această intervenție și aș dori să vă mulțumesc și pentru uh, urări uh, și pentru mulțumirile pe care le-ați uh, exprimat în concluziile exprimate. Am înțeles din intervenția dumneavoastră că sunteți uh, în total în, pentru, uh, deci în, în favoarea publicării acestui uh, raport și, de asemenea, uh, că Comisia are încredere în faptul că ombudsmanul uh, va depune în continuare eforturi pentru a îmbunătăți uh, activitatea uh, diverselor uh, instituții europene. Sperăm că Comisia va face eforturi concrete uh, și pe viitor. Și cu aceste cuvinte de, deschidem uh, dezbaterea. Doamna Sinclair, mulțumesc, doamnă președinte, domnule ombudsman, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Aș avea trei întrebări în primul rând, o problemă tehnică cu privire la cifre. Ce e other și ce nu, care nu sunt informațiile care nu sunt cunoscute aici la, în josul acestui tabel. Dacă ați putea să ne dați și câteva exemple, vă rog. Apoi, în legătură cu informarea cetățenilor, în legătură cu activitatea dumneavoastră și capacitatea dumneavoastră de uh, Uh, a avea acces la instituția dumneavoastră. Cât de uh, cunoscută e activitatea dumneavoastră cetățenilor? În Regatul Unit uh, vă pot spune că eu, în calitate de, de, de eurodeputat, vă pot spune că satisfacția cetățenilor europei, eh, față, britanici față de instituțiile europene eh, e eh, destul de scăzută. Aș dori să știu ce face în acest sens. V-ați gândit să folosiți deputații, ați putea să-i invitați, să-i pregătiți și eventual să fixați câteva obiective. Ar fi interesant să le dați și ceva de lucru eurodeputaților să nu se plictisească. De asemenea, Aș dori să vă pun o întrebare legată de buget și de la avizul de la Comisia de Bugete. În conformitate cu raportul dumneavoastră ați spus că 2500 de ze- 2510 plângeri au fost adresate în 2011 uh, doar cu 910 față de mandatul de anul trecut. Dar în raport se spune că bugetul dumneavoastră a crescut e de 10 milioane de euro. Dacă faceți uh, un calcul, vă dați seama că e de 14.400 de euro pe uh, plângere. În uh, Uh, vremuri de austeritate, când se vorbește atât de mult despre eficientizarea banilor europeni, uh, nu știu, mi se pare, dacă mi se pare o idee bună, angajarea a încă opt persoane. Vi se pare chiar așa de important? Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră. Uniunea Europeană e o organizație, e, e uh, un, un sistem care tot timpul dă lecții de austeritate, dar nu le aplică ea. Doamna Auken. Mulțumesc! Mulțumesc pentru introducerea dumneavoastră. În general, dacă ne uităm la uh, procentul uh, plângerilor și de, de obicei spun acest lucru la uh, comisia noastră, dacă ai un număr mare de plângeri dintr-o țară, nu înseamnă neapărat că uh, situația din acea țară este foarte bună. Totuși, partea bună e că uh, cetățenii sunt uh, activi uh, și participă la viața publică. Victor, îmi cer scuze, am făcut o comparație între România și Bulgaria. Situația este foarte interesantă. Îmi cer scuze, Victor. E foarte interesant că la comisia noastră am constatat că aveți o societate civilă foarte bine pregătită în Bulgaria, iar situația din România este total diferită. Sunt foarte multe plângeri și din Grecia. Ar putea fi foarte multe plângeri din Grecia și te poți întreba logic unde sunt plângerile din Grecia. Câteodată răspund și colegilor din Spania. N-ar trebui să te se tot uh, înfurie că se discută atât de mult despre Spania. Ar trebui ca cetățenii să se exprime, să, se, să ne arate cetățenii că participă la viața Uniunii Europene. Și uh, Uh, poți uh, de la numărul de plângeri să tragi multe concluzii despre felul cum uh, funcționează această țară, cum merge prețul și așa mai departe. E o concluzie pentru noi toți, faptul că avem toate aceste diferențe. Și în legătură cu principiile de serviciu, vă pot informa că am lansat un semnal de alarmă în comisia noastră Uh, în legătură cu uh, procedurile administrative din europeane. E un aviz. Și, și aici au fost enumerate principii de serviciu. Sper că vom reuși ca în acest an să trecem de la aceste instrumente juridice neobligatorii. Am tot ascultat laudele de la comisie, avem uh, intențiile foarte bune și ce minunat e când totul e transparent, că controlăm totul și așa mai departe. Uh, în condițiile în care uh, există o luptă surdă în care tot timpul se ascunde ceva, uh, se uh, dosește ceva. Cred că ar trebui să încercăm să avem o altă gândire în afara sistemului juridic instituit de Tratatul de la Lisabona. Dar mm, mi se pare că nu reușim să ne dezbărăm de regulamente. Deci, sper ca în cooperare și încă o dată e foarte frumos să, ca grecii să lucreze cu danezii. Am încer- ar fi foarte bine să ca reglementările între instituții să fie mai clare astfel încât să nu ne tot învârtim prin aceste principii de tip soft law, instrumente neobligatorii, juridice și să vorbim tot de intenții frumoase, eh, ci să vedem realitatea în față, crudul adevăr, care e dureros câteodată. Și cred că ar trebui de asemenea să mai subliniați că experiența Uh, acumulată în Danemarca, în Suedia, mai ales în Suedia, există aceste principii de serviciu, uh, de pe urma cărora să tragă foloase și administrația, nu numai cetățenii, și autoritățile, instituțiile se vor uh, afla într-o situație mult mai sigură dacă sunt aplicate aceste principii în spiritul valorilor pentru care luptăm noi. Și ar fi minunat dacă am reușit să îi convingem pe colegii, pe colegii de la Comisie și de la Consiliu că n-ar trebui să se teamă atât de mult de faptul că cetățenii intervin în viața publică. Nu e așa de periculos să activezi într-o democrație transparentă. Ba chiar ar putea să se creeze chiar așa o viață o socială mai activă. Mulțumesc pentru acest raport și sper să putem uh, continua să cooperăm în spiritul în care a făcut-o până acum și cel puțin să avem o legislație administrativă de calitate în europeană ca rezultat, chiar dacă nu putem să îmbunătățim uh, accesul la documente. E un uh, subiect care mă interesează pe mine de mult, o marotă de-a mea. Ci altcineva a preluat acest subiect, uh, în orice caz mă interesează. Mulțumesc, domnul Salavracos. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să îi mulțumesc uh, domnului Diamaduro, să se aduc un omagiu, în primul rând pentru calitatea raportului său și analizei pe care acest raport ne prezintă, așa cum uh, a subliniat și reprezentantul Comisiei. Și aș mai dori să mai spun ceva. Am L-am, uh, uh, l-am urmărit foarte îndeaproape pe domnul Diamanduros pentru că venim din aceeași țară și chiar a fost vehiculat numele său ca uh, premier în țara noastră, așa ca să vă faceți o imagine în legătură cu reputația sa. Deci aș putea să vă spun că în țară la mine sunt persoane de calitate, altele de mai puțin, de, de, de o calitate mai discutabilă, dar în orice caz mie nu prea îmi plac generalizările care sunt vehiculate Uh, sau care apar mai ales în uh, mass media, în, uh, prin ziare, în legătură cu popoarele europene, când se vorbește așa tot timpul de poporul grec sau poporul spaniol. Mă gândesc mai ales la un, un ziar, un bine cunoscut ziar din Germania, Der Bild, care spunea că grecii, înaintea alegerilor, ar fi putut să voteze pentru oricine, o marionetă de stânga sau de dreapta, în orice caz, până la urmă, tot nemții vor trebui să scoată banii din buzunar. marioneta de care vorbeam, uh, așa, personajul uh, cunoscut, uh, Caragios, care trăiește pe, spetele, pe spetele celorlalți, dar astfel de personaje se găsesc peste tot, în toate țările mele, în toate țările membre și inclusiv în țara în care a fost publicat articolul de care vorbeam. La noi, cel puțin, aceste marionete nu a uh, uh, nu a uh, umplut de sânge continentul uh, european. Iată, închid această paranteză Uh, aș dori doar să spun că aceste generalizări nu ar trebui să fie posibile în Uniunea Europeană. Ca peste tot, sunt buni nemți și nemți mai uh, proști, uh, spanioli buni și spanioli proști, greși buni și greși proști, dar în orice caz nu cred că ar trebui să se facă astfel de caricaturi și astfel de îngroșări. Acum, în ce privește activitatea ombudsmanului? el ar trebui, printre altele, să, um, um, să, să arate cetățeanului european că dreptatea există. Și când vorbesc de dreptate, de justiție, uh, nu uh, uh, vreau să spun că Uh, justiția ar trebui să acționeze, pentru că justiția, justiția în sensul clasic al cuvântului, acționează în tribunale, dar sentimentul echității, al dreptății, se situează la nivelul abstract. Și acest sentiment de justiție, de echitate, ar trebui să reprezinte uh, baza încrederii popoarelor europene. Popoarele europene sunt gata să accepte sacrificii, sunt uh, gata să strângă uh, cureaua doar dacă au sentimentul că uh, e, o, e, e echitabil și e valabil pentru toată lumea. Și aceste principii ar trebui să se aplice peste tot, dar mai ales în uh, Europa de Sud, domnule Diamanduro, s-au loc aceste revolte populare normale datorită măsurilor de austeritate și datorită crizei. Și deci cred că sunteți de acord cu mine că e nevoie de acest sentiment al dreptății. Deci pentru instituția mediatorului a ombudsmanului european, acest sentiment al echității și al dreptății e foarte important. Sper din suflet că veți reuși să insuflați uh, popoarelor europene acest uh, sentiment. În legătură cu bugetul, am constatat și eu că bugetul dumneavoastră a crescut cu 3,89%. De asemenea, s-a vorbit uh, și despre noi angajări Uh, deci uh, uh, cheltuielile legate de personal, de noile angajări, sunt de 113.000 de euro, însă celelalte cheltuieli sunt legate de faptul că a trebuit să vă mutați, pentru că uh, clădirea pe care o ocupați înainte a fost uh, sau urmează să fie transformată în muzeu. Deci cred că pentru noi toți e, e foarte important să ni se explice pentru că s-ar putea ca percepția pe care o avem uh, asupra anumitor uh, instituții europene să fie uh, puțin idealistă și de altfel e și foarte bine. Deocamdată putem spune că uh, oamenii, uh, popoarele noastre au nevoie de o astfel de percepție idealistă pentru că întotdeauna trebuie ca uh, cineva să fie în spatele al cuiva, să exercite un control. Și așa cum spunea și Cicero, trebuie să ne întrebăm cine va supraveghea supravighetorii paznicii. Vă mulțumesc și mult succes pe viitor. Mulțumesc uh, domnului uh, Salavracos, domnul Ulan. președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc uh, ombudsmanului pentru tot ce a făcut, pentru rolul său extrem de constructiv, a orientat serviciile publice Ehm, foarte, foarte pe scurt, aș dori să îi pun două întrebări. Una dintre ele legată de anumite răspunsuri. A spus că 66% dintre anchete sunt uh, finalizate, sunt închise în, în același an. Aș dori să se, uh, să-mi spuneți ce se întâmplă cu celelalte anchete, uh, cât de, de repede sunt închise, finalizate și apoi în legătură cu rețeaua ombudsmanilor europeni cum se întâmplă în țările în care nu aveți o antenă. Ce putem face sau ce am putea face pentru a ne asigura că în aceste țări, într-adevăr, există un omolog al ombudsmanului european care să ajute această rețea în uh, măsura în care multe petiții nu uh, sunt depuse în termenele obișnuite uh, și deci că nu se răspunde în timp util cetățenilor din aceste state membre. Mulțumesc, domnul Boștinaru. Mulțumesc, domnule ombudsman european, domnule Diamanduros. Sunt extrem de bucuros să vă salut cu ocazia prezentării raportului dumneavoastră în fața Comisiei PETI. Cu atât mai mult cu cât uh, raportul dumneavoastră confirmă o realitate pe care noi o salutăm Ombudsmanul european se numără astăzi printre cele mai credibile instituții europene, atât în ochii Parlamentului European, cât și a cetățenilor europeni în ansamblu, într-un moment în care instituții democratice naționale și europene sunt puse în egală măsură sub semnul întrebării. Ori această performanță și această percepție pozitivă provin și din contribuția dumneavoastră și a echipei dumneavoastră pe care doresc să le salut. Aș dori să vă întreb, domnule ombudsman european, cum intenționați să dezvoltați pe mai departe cooperarea cu ombudsmanii naționali, pornind de la trei cazuri pe care Comisia noastră de petiții le-a cunoscut în mod, person, în mod uh, individual și care acoperă câte o parte a responsabilităților naționale sau comune. E vorba de performanța ombudsmanului bulgar, care ni s-a părut extrem de pozitivă în relația cu cetățenii bulgari, despre performanța ombudsmanului român, pe care de asemenea Comisia de Petiții, împreună cu doamna președinte Mazzoni, au apreciat-o ca pozitivă și deschiderea sa a fost subliniată, și de contribuția ombudsmanului polonez, care a impresionat Comisia de Petiții prin angajamentul, puterile și eficacitatea sa. Cum intenționați ca aceste performanțe, aceste plusuri din activitatea ombudsmanilor naționali să devină tot mai uh, mult parte a unor standarde comune la scară europeană. Închei spunând că, dincolo de aprecierile pozitive la adresa dumneavoastră, și a instituției ombudsmanului, cred că austeritatea nu poate fi panaceu universal. Cel mai ieftin sistem este unul dictatorial. Acela ne va scuti de cele mai multe cheltuieli. Ombudsmanul, ca instituție democratică, are nevoie de o finanțare decentă și sunt convins că Parlamentul European va judeca și va găsi rațional să acorde un buget realist, necesar instituțiilor europene atunci când acestea deservesc interesele cetățenilor europeni. Vă doresc succes în activitatea dumneavoastră. Grazie, non ci sono altre richieste di parola, quindi... Mulțumesc, nu mai există alte solicitări de lor de cuvânt, așadar îi dau acum cuvântul domnului Diamanduros. Mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi, vă rog, să vă spun că în general, doresc să le mulțumesc uh, deputaților care au luat cuvântul. Doresc să mulțumesc și Comisiei pentru remarcile foarte generoase pe care le-au uh, prezentat. Sunt foarte recunoscători pentru acest lucru. Acest lucru mă ajută să-mi cresc sensul de responsabilitate vis-a-vis -vis de uh, cetățeni și, așa cum le spun colegilor mereu, este bine să ridicăm standardul și să facem tot mai mult astfel încât să le fim utili cetățenilor și instituțiilor. Permiteți-mi uh, foarte rapid să răspund la câteva întrebări. În ceea ce privește remarcile unui nimeni, într-adevăr, sunt niște remarci obiective. Cam două treimi din uh, funcționarii publici, deci 58% um, este sub 66% într-adevăr. Salut acest procentaj și sper să reușim să descreștem acest procentaj în continuare și contez pe cooperarea colegilor dumneavoastră în această privință. Sunt mulțumit că vă gândiți că principiul uh, funcționarilor publici și a serviciilor lor este un lucru de care se poate profita și poate fi utilizat la comisie, pentru că este exact uh, scopul pe care l-am urmărit, și anume să oferim un, o declarație succintă, compactă, care să fie facilă pentru funcționarii publici, publici la care să se poată referi atunci când uh, există dileme cotidiene pentru toți cetățenii. Deci sunt foarte mulțumit că gândiți pe această direcție. Vom continua pe același drum și vă promit că lucrurile vor continua bine. Mulțumesc încă o dată așadar. Domnule Sinclair, vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră. Apreciez uh, sinceritatea cu care mi le-ați prezentat. Le voi uh, aborda unul câte unul. Categoria alții în uh, conținutul, uh, respectiv enumerația țărilor enumerate din punct de vedere geografic se referă la două categorii. Prima, plângerile care vin din partea statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Iar cea de-a doua categorie se referă la acele petiții care vin fără niciun fel de identificare, cu excepția provenienței. Așadar, acestea două combinate duc la cifra totală. Trebuie să vă spun că sunt de acord într-o oarecare măsură cu dumneavoastră referitor la faptul că ombudsmanul european nu este suficient de bine cunoscut în Regatul Unit. Ați întrebat ce fac. Unul dintre lucrurile pe care le am făcut de-a lungul timpului a fost să am contacte cât se poate de uh, apropiate cu ministrul de resort și doamna Abraham a fost uh, un ombudsman uh, cu foarte mult succes în țara dumneavoastră, care a lăsat o moștenire foarte importantă în urma sa, greu de duplicat. Și o felicit pentru această activitate a sa. Am lucrat îndeaproape cu doamna Abraham, am vizitat Regatul Unit uh, în mod repetat, am vizitat și am participat la asociațiile ombudsmanului britanic și irlandez de mai multe ori, ombudsman care reprezintă cea mai extinsă și cea mai densă rețea de ombudsmani din lume. Deci pot să vă spun că atât în termen de număr de vizite, cât și în ceea ce privește intensitatea acestor vizite, activitatea mea a fost una foarte importantă și clară și cred că am reușit să mențină nivelul de sprijin de acolo, mai ales prin, uh, cu ajutorul colaborării cu ombudsmanul uh, din Regatul Unit. Domnule Sinclair, uh, nu știu cum aș putea să îi folosesc pe deputații europeni pentru a promova cunoștințele despre ombudsman în țara dumneavoastră. Nu este rolul meu să mă folosesc de membrii uh, Parlamentului, cărora uh, în fața cărora răspund. Însă, stau la dispoziția oricărui membru din Regatul Unit care dorește să apeleze la serviciile mele pentru a familiariza cetățenii Regatului Unit cu atribuțiunile și instituția Ombudsmanului European. În ultimul rând, în ceea ce privește bugetul, atât domnul Salavracos cât și domnul Boștinaru au abordat această chestiune și le mulțumesc pentru anticiparea uh, în partea răspunsului meu către dumneavoastră. Cea mai ușoară cale de a aborda chestiunea bugetului este de a lua numărul de plângeri primite și uh, de a diviza bugetul la acestea. Permiteți-mi să subliniez însă că față de 501 am față de 2501 am uh, putut să răspundem la foarte mulți uh, la 2000 de persoane. În plus, permiteți-mi să vă spun că sunt cât se poate de bucuros că am reușit să răspund la, în fața acestui Parlament și în fața acestei comisii la toate solicitările trimise de-a lungul timpului și am redus numărul de uh, petiții neadmisibile iar prin intermediul ghidului interactiv am reușit să reducem acest număr cu 25%. Deci cifra mai redusă uh, pe care am avut-o până acum este rezultatul succesului de a reduce numărul de petiții inadmisibile și creșterea numărului de petiții admisibile. Anul trecut uh, am luat în considerare uh, cât se poate de în serios remarcile dumneavoastră referitoare la austeritate și permiteți-mi să vă spun trei lucruri referitor la acestea. În ultimii trei ani, ombudsmanul a avut trei bugete succesive în care uh, creșterea bugetară nu a uh, depășit niciodată suma de 0,10. A fost 0,4, 0,04, 0,05 deci, cred că există dovezi clare că instituția ombudsmanului a fost cât se poate de conștientă de nevoia de a respecta uh, măsurile de austeritate și nevoia de a lua măsuri de austeritate în acest moment. Motivul pentru cifrele de anul acesta au fost prezentate de colegii dumneavoastră. Parlamentul, prin înțelepciunea sa, a decis să mute uh, instituția ombudsmanului, astfel încât uh, uh, în locația actuală să se construiască un muzeu pentru cetățenii europeni. Deci noi am fost mutați într-o nouă locație, la noi birouri, iar uh, chiria pentru aceste noi birouri este mult mai mare decât plăteam înainte. Așadar, suma solicitată suplimentar este o consecință a unei acțiuni parlamentare. În mod uh, Tradițional, Parlamentul a asistat mereu instituția ombudsmanului, iar serviciul contabil al Parlamentului s-a ocupat de finanțele noastre. Am fost informați că ofițerul de plăți se va ocupa de această chestiune, că însă nu va mai fi responsabil de finanțele noastre și că noi va trebui să ne ocupăm de angajarea unui uh, birou de contabilitate. De aceea noi am cerut o un titlu bugetar suplimentar și sper că cu acest răspuns am putut să acopăr toate îngrijorările dumneavoastră. Doamna Auken, vă mulțumesc uh, încă o dată pentru observațiile dumneavoastră și pentru sprijinul uh, oferit ombudsmanului. Suntem recunoscători pentru acest lucru. Voi repeta ceea ce ați spus și dumneavoastră. Modul în care cineva interpretează numărul mare de petiții poate fi uh, diferit. Cu siguranță, mie nu mi se, par, nu mi se pare un număr mare. Uh, numărul mare de petiții nu mi se pare un indicator pentru uh, numărul de probleme. Un număr mare de petiții au venit din Spania, care este o țară mai mică decât Germania, și pot să vă spun că în ultimii 5-6 ani, Spania a avut două, trei ocazii în care a depășit Germania ca primă țară ce înaintează petiții în termeni absoluți. Spaniolii au o serie de instituții ale ombudsmanului foarte dinamice în țara lor, nu numai la nivel național, ci și la nivel regional. Acesta este motivul pentru care se întâmplă așa. Vă mulțumesc așadar pentru observațiile pe care le-ați făcut. În ceea ce privește uh, legea administrației uh, Uniunii Europene, uh, sunt de acord cu dumneavoastră. Responsabilitatea mea și uh, mandatul meu este de a aplica ceea ce decide acest organism. Odată ce legiuitorul a adaptat o lege, eu mă voi raporta la ea și mă voi asigura că este aplicată. Iar dacă Uniunea Europeană și prin legiuitorul său adoptă o lege administrativă, ombudsmanul o va aplica și o va aplica în același fel în care o face și acum. Deci vom lua în considerare legea ca o cerință minimă referitoare la cum ar trebui să se comporte oamenii. Și suplimentar vom aplica principiile bunei administrații care uh, pornește de la o definiție mai extinsă decât a legii. Așadar, voi aștepta decizia legiuitorului în această privință. În fine, sunt de acord cu dumneavoastră că nu numai cetățenii, dar și administrația beneficiază de existența acestui tip de regulament. Domnule Salavracos, vă rog să-mi permiteți să vă răspund și dumneavoastră în uh, limba noastră comună. Vă mulțumesc, domnule Salavracos. Vă mulțumesc că ați încercat să mă apreciați cu severitate, pentru că asta aștept de la dumneavoastră, asta aștept de la deputații Parlamentului European. Și doresc să-mi exprim punctul de vedere în fața dumneavoastră cât se poate de clar și să vă prezint analiza mea și nu mă așteptasem la mai puțin din partea dumneavoastră decât la această severitate. Vă mulțumesc! Dacă îmi permiteți, nu doresc să abordez uh, remarcile pe care le-ați făcut dumneavoastră în contextul situației politice actuale. Eu, ca funcționar public european, nu pot să comentez și nu ar trebui să fac acest lucru. Însă, vreau să vă spun următorul lucru. Sunt într-o totul de acord cu dumneavoastră. Sentimentul că trebuie să existe justiție în ceea ce privește fiecare cetățean, acesta este un sentiment foarte important, un sentiment care trebuie văzut în paralel cu atribuțiile și cu sarcina ombudsmanului european. Așadar, mulțumesc încă o dată pentru observațiile dumneavoastră și pentru clarificarea pe care ați făcut-o în ceea ce privește bugetul meu, pentru că v-ați referit și la acest buget în mod succint și ați reacționat la ceea ce a spune doamna Sinclair. Și la asta cred că am răspuns deja. Permiteți-mi acum uh, să răspund uh, în ordinea în care mi-ați pus întrebările. În ceea ce privește timpul de care este nevoie pentru um, soluționarea unui caz, trebuie să vă spun că suntem într-o situație foarte satisfăcătoare, pentru că în ultimii trei ani am putut să scădem media timpului necesar pentru soluționarea cazurilor și acum această medie este de aproximativ 9 luni. Punând acestea, profit de ocazie pentru a vă spune că în anii 60 din secolul trecut a fost publicată o carte destul de celebră cu titlul Cum să minți cu ajutorul statisticilor. Deci, în calitate de ombudsman este rolul meu să fiu transparent și v-am spus că media este de 9 ani. Adică există cazuri în care reușim să oferim o soluție în 3 ani, dar mai sunt și cazuri foarte complexe care depășesc un an și ajung până la un an și jumătate. Peste 55% din cazuri sunt soluționate în mai puțin de un an și în mod continuu, începând cu anii 2008, am obținut o scădere a termenului de tratare prin introducerea unor proceduri care ne permit accelerarea tratării acestor cazuri. A doua întrebare. Cum reușesc să promovez relațiile cu, acele țări unde nu există un echivalent al funcției mele. Ei bine, Ombudsmanul există numai în Italia. În Germania există comisii de petiții care funcționează fie la nivel național, fie, fie la nivel federal, fie la nivel de landuri. Și plus, la nivelul landurilor mai există o altă organizare cu ombudsmani care ne permite să avem relații directe cu uh, omologii noștri germani. Însă, în Italia, problema este mai gravă, pentru că Italia este singurul stat european care nu dispune de o cale de recurs nejurisdicțională. Am fost deja de peste zece ori în Italia încercând să promovez uh, o eventuală adoptare a unei legi în acest sens și din câte știu, guvernul actual se pare că este mai disponibil să ia în considerare un astfel de demers. Eu rămân la dispoziția lor și le-am uh, arătat că sunt gata să merg din nou la Roma pentru a le oferi sprijinul meu în această eventualitate. Cu siguranță cunoașteți foarte bine situația din uh, Italia, și anume că nivelul local sau medierea la nivel local a fost eliminată complet ea mai este disponibilă numai la nivel regional. În Italia sunt 20 de regiuni și există numai 11 ombudsmani sau mediatori regionali. Și, repet, voi fi mereu disponibil să îmi ofer sprijinul pentru orice acțiune de îmbunătățire a situației. Domnule Boștinaru, îmi cer scuze, din cauza unei probleme tehnice am pierdut partea inițială a declarației dumneavoastră, dar nu cred că am ratat întrebările dumneavoastră, așa încât uh, vă mulțumesc pentru partea pe care am auzit-o din intervenția dumneavoastră. Este important pentru noi uh, ca să auzim toate aceste remarci complementare, pentru că simțul nostru de responsabilitate este sporit astfel și noi putem să ne facem treaba într-un mod adecvat. În ceea ce privește prima dumneavoastră întrebare, cum uh, ce relație avem cu ombudsmanul național, cum îl ajutăm, cum, cum promovăm ceea ce facem în felul acesta. Cel mai important instrument pe care îl avem este rețeaua europeană a ombudsmanilor și îl sus îl folosim pe, o folosim pe aceasta ca o modalitate de a face un schimb de cele mai bune practici pentru a putea astfel să primim și plângeri către colegii noștri de la nivel național sau să transmitem plângeri către ei. În plus, primim și întrebări uh, de la colegii de la nivel național referitoare la legislația europeană. Așadar, există multe căi prin care cooperăm, astfel încât să atingem două obiective. Să creștem cunoștințele referitoare la legislația comunitară în statele membre și asta pentru că știm că legislația Uniunii Europene este o realitate uh, cotidiană în statele membre și ar trebui să fie resimțită ca atare și ar trebui să se facă acest lucru atât la nivelul funcționarilor publici, unde colegii de la nivel național îi pot informa pe aceștia despre ceea ce facem noi, dar și la nivel judiciar, unde ceea ce fac ceea ce fac eu, vizitele mele, uh, transmit același mesaj. Ați menționat țara dumneavoastră, s-a menționat și Bulgaria. Cred că Bulgaria în prezent are un nou ombudsman excelent cu care lucrăm foarte bine și care um, dorește să își restructureze cabinetul și să fie de ajutor compatrioților săi. În uh, 2013 am făcut uh, o promisiune că voi vizita uh, țara dumneavoastră și profit de faptul, am promis acest lucru domnului Iancu, care este noul ombudsman din România și sunt bucuros să aflu că dânsul uh, a fost foarte energic, foarte dinamic, a preluat noi inițiative pentru a face această instituție cunoscută mai bine în rândul cetățenilor europeni, uh, români. Îmi cer scuze. Așadar, astfel operăm noi și mulțumesc și dumneavoastră și domnului Sara Vracos pentru comentariile foarte interesante referitoare la bugetul meu. Așa cum i-am spus și doamnei Sinclair, creșterea bugetară a fost mandatată de către Parlament. Nu este ceva ce am solicitat, iar în ultimii trei ani am cerut creșteri bugetare care au fost foarte apropiate de zero. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie, Mr. Diamanduros. Mulțumesc, uh, domnule Diamanduros, pentru prezentarea dumneavoastră. Le mulțumesc și tuturor colegilor și colegelor care au participat la această dezbatere. Vă mulțumesc și pentru toate sugestiile pe care le-am primit și care îmi vor fi utile atunci când voi redacta raportul. În iulie, după cum am spus, vom mai discuta odată pe marginea acestui subiect și apoi vom intra eventual mai în detaliu. Ombudsmanul nu poate însă să ne părăsească, pentru că mai există un raport despre care vom discuta. Este vorba despre raportul său special cu privire la ancheta 2591 din anul 2010, o petiție împotriva Comisiei Europene în ceea ce privește această petiție, este vorba despre extinderea aeroportului de la Viena. Îi dau cuvântul domnului Diamanduros. Thank you again, President, uh, <clears throat> for giving me the floor for a second. Mulțumesc că îmi dați cuvântul pentru a doua oară, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru această posibilitate pe care ne-o oferiți de a face o scurtă prezentare Pornind de la acordul uh, pe termen lung pe care le avem, referitor la faptul că ombudsmanul european ar trebui să apară în fața dumneavoastră oricând uh, înaintează un raport special Parlamentului. Rapoartele speciale uh, sunt o armă importantă pentru ombudsman. După cum am menționat când am prezentat uh, raportul anual, deciziile mele nu sunt uh, legal, din punct de vedere legal obligatorii. De aceea ă, trebuie să conving prin argumente justificate și să mă bazez pe publicitate din când în când și de asemenea pe puterea opiniei publice pentru a obține conformitate cu recomandările mele. Numărul mic de rapoarte speciale pe care le-a prezentat Ombudsmanul European Parlamentului, 18 rapoarte speciale în 16 ani și jumătate, constituie ă, cred, o dovadă tangibilă a abordării cooperante adoptată de instituțiile europene Uh, uh, într-o copleșitoare majoritate de cazuri. Această cooperare se bazează pe faptul că ombudsmanul dispune de puterea de a uh, face aceste rapoarte speciale și a le înainta Parlamentului. Atunci când există un proiect de recomandare, următorul pas este de a face un raport special pentru a convinge instituția implicată de a își exprima punctul de vedere. Rapoartele speciale nu trebuie să fie prezentate prea frecvent, ci doar în relație cu chestiuni importante. Iar Parlamentul poate să convingă instituțiile sau organismele implicate de a-și modifica punctul de vedere. Ca organism politic, Parlamentul European uh, tratează uh, rapoartele speciale ale ombudsmanului în ceea ce privește procedura sa și conținutul. Sper că atunci când se ia în considerare un raport special, Parlamentul va lua în considerare și dreptul de a aplica al ombudsmanului aceste, uh, și de a prezenta aceste rapoarte speciale, lucru care este ancorat în uh, tratatul de la Lisabona. Pentru motive, din motivele pe care le-am explicat, raportul special constituie o piatră de hotar a structurii care sprijină activitatea ombudsmanului. Revin acum la raportul special prezentat pe 14 mai referitor la cazul 2591 din 2010, inițialele GG. Noi suntem de părere că Comisia nu a abordat în mod corespunzător faptul că autoritățile austriece au fost implicate într-un uh, conflict de interese în gestionarea acestei chestiuni. A fost un deficit de proceduri puse la dispoziția uh, petiționarilor. De aceea solicit prin acest raport special asistența Parlamentului pentru a se asigura că Comisia va gestiona acest conflict de interese și se va asigura că procedurile revizuite sunt uh, puse la dispoziție. Este vorba aici despre extinderea aeroportului de la Viena pentru construcția mai multor uh, proiecte de construcție imobiliare cu acordul autorităților vieneze. Știu că legislația europeană obligă statele membre și autoritățile acestora de a uh, realiza un studiu de impact uh, european înainte de a uh, obține aprobarea. 27 de inițiative cetățenești uh, au uh, vorbit despre efectele negative pe care le-ar avea această extindere și uh, au solicitat ca acest studiu de impact asupra mediului uh, să fie realizat, pentru că acest lucru nu se întâmplase. Comisia a investigat și a observat că nu se realizase un studiu de impact asupra mediului. Dar, pentru că proiectul de extindere fusese aproape încheiat în acel moment de timp, Comisia a fost de acord uh, și a convenit cu autoritățile austriece să nu uh, introducă procedurile de infringement cu condiția ca autoritățile austriece nu, îmi cer scuze, se corectează vorbitorul. Deci, nu ar fi introdus procedurile de infringement dacă autoritățile austriece ar fi uh, evaluat retrospectiv efectele asupra mediului. Petiționarii nu au fost mulțumiți de modul în care s-a efectuat acest studiu de impact asupra mediului retroactiv și de aceea au revenit la ombudsman. Autoritățile uh, care trebuiau să realizeze studiul, ele însele au uh, emis anumite autorizații pentru proiect. Nu li s-a acordat uh, acces la anumite proceduri de revizuire conform directivei europene. De asemenea, petiționarii critică faptul că acest studiu de impact retroactiv a fost administrat de către autorități care autorizează construcția anumitor imobile. Am uh, împărtășit uh, aceeași părere cu petiționarii după ce am analizat acest dosar. Nu am înțeles de ce Comisia nu a uh, dorit să obțină asigurări din partea autorităților austriece și de ce nu au fost puse la dispoziție toate documentele. De asemenea, am înțeles care au fost argumentele uh, petiționarilor în ceea ce privește conflictul de interese și mi s-a părut un lucru plauzibil. De aceea am ajuns la concluzia că comisia nu a... Uh, am ajuns la concluzia că autoritățile nu au uh, realizat un studiu de impact corespunzător. Procedurile de infringement nu au fost încheiate decât după ce uh, autoritățile austriece au, luat, au făcut pașii corespunzători. În uh, etapa respectivă am considerat că nu mai trebuie făcuți alți pași pentru că am considerat că Comisia va lua concluziile mele în considerare. În noiembrie 2010, petiționarii au revenit la mine acuzând că Comisia nu a făcut niciun pas suplimentar în ceea ce privește procedurile de infringement împotriva Austriei. De aceea am decis să deschid o a doua investigație, iar uh, în urma acestea am analizat uh, dosarele Comisiei am uh, realizat un proiect de recomandare comisiei pe care am adresat-o în iulie 2011 acesteia. Am ajuns la concluzia că comisia, într-adevăr, nu făcuse niciun fel de acțiune suplimentară referitoare la recomandările pe care le înaintasem eu. De aceea uh, am concluzionat că uh, comisia nu acționase suficient. Le amintesc membrilor că mi-am încheiat prima investigație fără să inițiez pași suplimentari pentru că Comisia mă asigurase că va încheia cazul de infringement numai după ce va fi satisfăcută și mulțumită referitor la modul în care abordaseră autoritățile austriece studiul de impact asupra mediului am considerat că va fi potrivit pentru comisie să evalueze lucrurile pe care le constatasem. În uh, proiectul de recomandare am subliniat că argumentul petiționarilor se referă la un conflict de interese care se pare că este bine justificat. Pornind de la o declarație a Curții de Conturi austriece, a fost și mai puțin plauzibil faptul că um, s-au folosit uh, procedurile corecte. Așadar, Comisia nu a luat în serios primele concluzii la care ajunsesem în urma primei investigații. De aceea am recomandat Comisiei să elimine aceste probleme și să finalizeze o evaluare cât mai repede posibil. Părerea Comisiei nu a eliminat dubiile pe care le-am exprimat nici în prima decizie, nici în, recomand- în proiectul de recomandare, uh, în ceea ce privește conflictul de interese cu referire la studiul de impact asupra mediului și uh, lipsa de proceduri de revizuire pusă la dispoziția cetățenilor. Avizul comisiei, părerea acestea a fost că nu se pot uh, iniția proceduri uh, de revizuire în ceea ce privește studiul de impact asupra mediului uh, și au înaintat o declarație că, spunând că o asemenea procedură de revizuire este posibilă, însă Comisia nu era convinsă că se poate cu adevărat să fie așa. Așadar, uh, iată aici un eșec de uh, conformitate cu principiile de bună funcționare conflictul de interese pe care l-am menționat în recomandarea mea nu a fost abordat în mod corespunzător. Principiul legalității și statul de drept uh, sunt obligatorii din punct de vedere legal pentru autoritățile austriece și nu am îndoit niciodată de acest lucru. De aceea am solicitat și am menționat uh, autorizațiile uh, care fuseseră emise chiar dacă nu exista un studiu de impact corespunzător. Răspunsurile pe care le-am primit nu au fost convingătoare. De aceea, invit Parlamentul să ia în considerare acest raport special și solicit Parlamentului să apeleze la Comisie și să o încurajeze să-și reconsidere uh, abordarea în ceea ce privește proiectul de extindere a aeroportului, de asemenea să încurajeze să elimine deficiențele pe care le-am constatat. Asta înseamnă că următoarele acțiuni ale Comisiei privind procedurile de infringement trebuie să țină cont de obligațiile autorităților naționale de a, de a se asigura că petenții au acces la procedurile de revizuire și de asemenea să inițieze niște pași pentru a elimina acest conflict de interese. Vă mulțumesc pentru atenție! Grazie, Doamna președintă, mulțumesc foarte mult, domnule Diamanduros. Îi dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei. Thank you, Madam Chair. Thank you, Mr. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule ombudsman. Voi începe prin a spune că, în general, există o cooperare bună între Comisie și Ombudsman. Un exemplu ar fi comunicarea noastră privind uh, implementarea, am preluat uh, câteva idei de la ombudsman și de la rețeaua de ombudsmani. Însă, în acest caz, mă tem că există un dezacord și continuă să existe și niște întrebări legate de raportul pe care l-ați elaborat, pe care îl tratăm cu toată seriozitatea. Aș dori să subliniez care sunt problemele din punctul nostru de vedere avem două blocuri de discuții. Primul ar fi valoarea și obiectivul unei proceduri de încălcare a dreptului comunicare atunci când încălcarea a avut loc acum mulți ani. Și al doilea bloc ar fi care este diferența între obligațiile legale în conformitate cu directiva privind invaluarea impactului asupra mediului și pe de altă parte, ceea ce poate fi considerat ca fiind o proastă administrare din partea statului membru. La primul punct, vorbim despre un proiect mic, ca o parcare, un turn, care au fost um, demarate în 1999 și în legătură cu care am primit o petiție în 2006. Asta a fost situația de plecare. Uh, petiționarii ar fi putut să se adreseze tribunalului din Austria și de altfel toți ceilalți petiționari din aceeași cauză s-au adresat tribunalului și există și o decizie a, sau se va, Curtea de Justiție Europeană a fost și ea, Curtea Europeană de Justiție, îmi scuze, a fost și ea sesizată și va lua și ea o decizie în cazul C4 2011. Acum, la al doilea bloc, pentru evaluarea impactului asupra mediului, ce posibilități avem? Odată, să obținem cât mai multe măsuri de compensare din partea autorităților sau să ne adresăm tribunalului și să încercăm să obținem anularea autorizațiilor și apoi să trecem la înlăturarea sau distrugerea investițiilor. Este una din posibilitățile deschise de procedura de încălcare a dreptului comunitar. Însă este o situație extremă și joi printr-un uh, comunicat al, uh, de presă al Comisiei, veți afla că este o opțiune pe care o luăm în considerare, dar pentru un alt caz dintr-o țară din sud-estul Europei. Ca urmare aici vom încerca să obținem cât mai multe compensații din partea autorităților austriece și ceea ce am dorit aici este să se realizeze o evaluare a impactului asupra mediului uh, post facto. Și aici probabil că va începe dezacordul dintre noi. Ne-ați criticat, domnule ombudsman, că nu am făcut suficiente pentru a controla această evaluare a impactului ex post. Noi considerăm că legea, așa cum este ea, nu ne permita să mergem mai departe. Cu privire la accesul la justiție, așa cum a spus în alinatul 53 al raportului dumneavoastră, ar fi fost corect să se ofere un acces la justiție, însă asta nu este suficient pentru noi. Nu putem schimba regulile din codul de procedură civilă sau din codul de procedură administrativă. Austria nu ar fi putut să își încalce regulile pentru acest caz. Deci de asta nu am putut să mergem mai departe. La conflictul de interese, Directiva privind evaluarea impactului nu reglementează și asta. Este păcat, într-adevăr, dar dacă ne gândim când, un, când o instanță sau o autoritate superioară anulează o decizie sau o autorizație, retransmite decizia respectivă autorității inițiale. Chiar dacă Curtea Europeană de Justiție va anula o decizie a Curții Naționale, nu va face decât să retransmită cazul înapoi la nivelul național. Sunt de acord că nu este o situație optimă, însă din punctul nostru de vedere, interpretând directiva privind evaluarea asupra mediului, impactul asupra mediului, am considerat că nu avem ce să facem mai mult. Vă asigur că raportul dumneavoastră a fost comunicat și uh, discutat cu autoritățile austriece, însă din păcate nu am putut să extragem nimic suplimentar în cazul acestei proceduri de încălcare a dreptului comunitar. Și aș mai clarifica un lucru, pentru că mi se pare important pentru viitor. La alineatul 57 puneți sub semnul întrebării faptul că profităm de noua evaluare a impactului asupra mediului pentru al, al treilea proiect legat de acest aeroport. De fapt, această a treia evaluare a impactului, care este în curs, va calcula, de fapt, impactul cumulat al primelor două proiecte. Ca urmare, aici avem o viziune puțin diferită asupra a ceea ce va implica această nouă evaluare a impactului. Din punct de vedere juridic, se va face o evaluare a efectului cumulat al uh, proiectelor anterioare și trebuie și ca și în cazul cu turbinele eoliene din România, trebuie să fie luate în considerare cele deja existente. Și contactând autoritățile austriece, am înțeles că uh, evaluarea lor uh, ia în considerare evaluarea uh, primelor două proiecte. În ceea ce privește zgomotul, înțelegem că autoritățile austriece tratează cu toată, cu, toată seriozitatea acest uh, subiect și este probabil diferit să calculezi uh, impactul din punct de vedere al zgomotului pentru o nouă și a treia pistă decât pentru o parcare. Însă înțeleg că ceea ce este cel mai grav pentru uh, riverani este zgomotul generat de acest proiect. Și noi considerăm că aveți dreptate în anumite puncte, însă nu am putut să depășim limitele legii. Probabil că unde am eșuat este că nu am putut să avem o comunicare suficientă cu petiționarul și cu dumneavoastră și pentru asta uh, ne cerem scuze. Mulțumesc! Mulțumesc reprezentantului uh, Comisiei, mulțumesc încă o dată și ombudsmanului pentru intervenția sa. Văd că nu sunt solicitări de luare de cuvânt. Domnul Băștinaru? Thank you, Madam Chair. Mulțumesc. Ca și în Shakespeare, cu răspunsurile pe care le-am primit astăzi, nu facem decât să găsim noi întrebări. Pentru că cazul pe care l-a menționat domnul ombudsman este un studiu de caz foarte clar pentru noi. De ce? Pentru că, în primul rând, este vorba despre fiabilitatea și credibilitatea evaluărilor impactului asupra mediului atunci când acestea sunt realizate chiar de către investitori. Ca și în multe alte cazuri, este un conflict clar de interese între investitori și credibilitatea și fiabilitatea evaluărilor impactului asupra mediului. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, Acest caz s-a întâmplat în Austria, un stat care are autorități publice puternice, o administrație bine organizată și uh, un grad ridicat de aplicare a procedurilor administrative. Și atunci mă întreb ce se mai întâmplă în alte locuri și am multe exemple, inclusiv din țara mea natală, din România. Și mă întreb, putem să avem încredere că fiecare stat membru va implementa regulile existente, pentru că în teorie aceste reguli sunt foarte bune, sunt perfecte, însă problema vine în practică. Și ultima mea întrebare. De ce este nevoie de o nouă directivă privind evaluarea impactului asupra mediului? Ne-am tot întrebat, este nevoie de o nouă directivă care să vină doar să rezolve această problemă? Și mă întorc iarăși la cazul din România sau la cazurile din Bulgaria. Și ultima solicitare către DG Mediu. Este clar că trebuie să întărim capacitatea comisarului Potocnic și administrației din jurul său să răspundă problemelor reale și importante. Multe dintre ele fiind chiar pe masa noastră de lucru aici în comisie, sub formă de petiții. Mă refer la încălcări ale regulilor. Și salut inițiativele ombudsmanului. Vă felicit din nou, domnule diamandros pentru activitatea dumneavoastră și îmi renoiesc solicitarea către DG Mediu și către comisarul Potocnic. Este uh, vremea să reacționăm și să nu mai discutăm post-mortem, pentru că facem evaluări uh, de impact post-facto, când de fapt din punct de vedere al mediului este vorba de analize post-mortem. Mulțumesc. Domnul Iar. Mulțumesc. Uh, mulțumesc. Intervenția domnului Victor a fost uh, cât se poate de pertinentă. Eu uh, înțeleg pe domnul ombudsman, domnul Boștinaru, din punctul meu de vedere, a prezentat o problemă cu adevărat cu care ne confruntăm și anume când este vorba despre măsuri de construcție, despre mari proiecte imobiliare, Comisia poate să pornească de la premisa că statele membre vor respecta legea. Sigur, mă bucur despre, de această credibilitate, însă la comisia noastră am constatat de multe ori și uh, în urma petițiilor venite că statele membre uh, fac uh, greșeli în timpul procedurilor. Și are loc un proces de monitorizare și cred că avem nevoie de o cale prin care într-o etapă intermediară să controlăm, să intervenim în mod controlat pentru că după ce s-a terminat totul, stăm neajutarați în fața unui fapt împlinit. Aceasta este o perspectivă. Avem multe petiții care precizează lucruri asemănătoare și la care Comisia spune că pornind de la premiza că statele membre respectă prevederile uh, legale. Însă avem și referiri și observații ale petiționarilor care ne arată că lucrurile nu funcționează chiar așa. Uh, îl înțeleg foarte bine pe ombudsman. Uh, cetățenii i s-au adresat și au spus, stimate domnule ombudsman, aici ceva nu funcționează. Îmi imaginez că așa spun. Domnule ombudsman, am uh, solicitat anumite precizări de la comisie. Dialogul uh, Comisia a spus că dumneavoastră colaborați bine, însă în acest caz trebuie să spun că colaborarea între ombudsman și comisie sau altfel spus, reacția comisiei a fost um, una mai puțin decât optimă. S-a pierdut mult timp, ombudsmanul a uh, construit o punte de argumente pentru a elimina problemele și dintr-o dată problema a fost uh, tăiată de la rădăcină ombudsmanul lucrează în interesul petiționarilor și uh, nu poate să acționeze în acest fel. Și mie mi se pare corect că am abordat această problematică, că o discutăm aici în plen, pentru că ambele fețe ale medaliei trebuie să fie evidente. Controlul în timpul procesului și, de asemenea, dacă se observă greșeli, atunci acestea trebuie urmărite și până în final eliminate. Dialogul nu poate să fie întrerupt pur și simplu, uh, pentru că atunci devine dificil pentru ombudsman să gestioneze lucrurile, pentru că cetățenii ei nu se relaxează, ci îi cer uh, ombudsmanului să le răspundă ce s-a mai întâmplat și cum au evoluat lucrurile. Și nu se poate să nu uh, reacționăm la așa ceva. Oken. Doamna Oken, aș dori să vă mulțumesc încă o dată pentru tot ce ne-ați spus în legătură cu acest conflict. Eu nu am uh, uh, căderea să fac uh, comentarii pe chestiunile de fond, dar sunt raportor din partea comisiei noastre pentru raportul dumneavoastră și cred că pe viitor așa cum spunea și Victor Bășinaru, ar trebui să înfăptuim o revizuire a evaluării de impact pentru a ne asigura cu avem uh, chiar din acest an. Și aș mai dori să mai spun încă ceva. Sunt puțin stânjenită, mi se pare jenant că uh, cetățenilor li se spune că se face ceva și nu se face nimic. Uh, ni se spune că vom avea o, o evaluare post-mortem, sau cum o vrem să o numim, și că se poate. Și după aia nu se face. Ca și când n-ar fi fost posibil Mm, cumva li se spune oamenilor liniștiți-vă, calmați-vă, uh, lucrurile o să se întâmple. Și nu se face nimic, ceea ce nu este acceptabil. Deci dacă vrem ca cetățenii să ne ia în serios, e o problemă de credibilitate. Informațiile pe care le primim de la comisie mi se par foarte interesante și Mie nu mi-ar plăcea să fiu pusă în situația să spun această poveste eu cetățenilor alegătorilor, pentru că <laughs> nu prea e o, o poveste de spus de la început. Dar în orice caz avem acest follow-up și vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, pentru că tocmai asta așteptăm. Adesea uh, avem impresia că cetățenii au impresia că dacă protestează sau nu, nu prea contează pentru că autoritățile până la urmă tot fac ce vor și că nu prea le pasă de cetățeni și mai ales în ce privește comisia, comisia vorbește cu ambele părți, ca și când nici n-ar fi importante legile pe care le avem și ce se întâmplă. Este foarte, foarte frustrant. Deci cred că ar trebui să fim mai transparenți, să spunem clar cum putem să îmbunătățim uh, reacțiile instituționale la acest tip de situație, la aceste încălcări de, ale legislației. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Deci, are acum cuvântul ombudsmanul pentru răspuns. Vreau să vă spun că ombudsmanul nu are uh, puteri extraterestre. Aș dori să mulțumesc deputațiile pentru reacții și pentru sprijinul pe care l-au exprimat. Cred că ar fi nimerit din partea mea să încerc să uh, reacționez la intervenția Comisiei, pentru că iau foarte în serios eforturile dumneavoastră de clarificare uh, a acestei probleme. Aș dori să vă spun două lucruri aici în public. Așa cum uh, a auzit această comisie deja, am relații foarte bune cu, cu Comisia în marea majoritate a cazurilor. Am, uh, așa, uh, coincidența face că am relații foarte bune cu TG Envy. Domnul Falkenberg este un director general foarte bun și a cooperat foarte, foarte bine cu Ombudsmanul European, încercând să folosească această rețea de ombudsmani, uh, rețeaua europeană, pentru a uh, Uh, soluționa uh, probleme importante pentru Comisie pentru ca situația să nu se uh, înrăutățească. Și iată, e o dovadă foarte clară a dorinței noastre de a coopera cu reprezentanții Comisiei. Acestea fiind spuse, aș dori să vă spun că aș dori să fac trei comentarii apropo la, vis-a-vis de ce a spus dumneavoastră. Principala problemă cu care m-am confruntat e că după ce am primit încredințări din partea dumneavoastră că lucrurile vor fi deblocate, m-am uitat la dosar și n-am găsit niciun fel de dovadă că s-ar fi făcut ceva. Și aceasta este problema cu care mă confrunt acum. Și de aceea uh, dau seama în fața acestei uh, comisii acum. Dacă am fi avut comunicări orale uh, și poate au fost schimburi orale, nu am niciun motiv să cred că nu au fost, dar mandatul meu funcționează pe baza uh, documentelor, dovezilor scrise, pentru ca eu să pot uh, transmite o reacție celeilalte părți. Și nu am putut să, trimite, să trimit niciun fel de încredințare scrisă în lipsa unor dovezi scrise. Și deci, Înțeleg foarte bine problemele cu care v-ați confruntat pe plan legislativ, dar bineînțeles că problema nu e doar de ordin legislativ, ci e legată și de o bună administrare. Și în acest domeniu al bunei administrații, răspunsul dumneavoastră a lipsit, s-a remarcat prin absență. Nu o să vă răpesc prea mult timp, doar asta voiam să vă spun. Cu siguranță, ombudsmanul nu a sugerat, niciodată nu a solicitat comisiei să încearcă să uh, uh, demoleze clădirile existente. În recomandările mele nu am spus niciodată că ideea ar fi să distrugeți aceste clădiri, ci cum puteți să uh, abordați o plângere din partea cetățenilor europeni dintr-un stat membru, Austria, care se plâng că nu au avut posibilitatea să uh, uh, aibă un apel pentru că legislația austriacă nu o permite și apoi speram ca Comisia Europeană să vină cu o soluție inventivă, respectând uh, principiile bunei administrări, și știu foarte bine că Comisia și instituțiile au arătat că pot să dea dovadă de ingeniozitate când doresc să uh, fie uh, inventiv, fără a încălca legea, bineînțeles, și mi-am dat seama că această situație nu a dat dovadă de ingeniozitate. Și, în fine, cu permisia dumneavoastră, voi continua să cred că există un conflict de interese la mijloc când ministerul de resort, ministerul austriac, emite licențe pentru aceste clădiri, dar și spune că nu se poate face nimic în acest sens. Deci cred că există un conflict clar de interese și am ajuns la concluzia că răspunsul comisiei în acest domeniu nu m-a convins că reclamanții care au uh, depus această plângere au, uh, nu au greșit, nu au avut dreptate. Am spus acest lucru, situația nu mai e de competența mea, a ajuns la Parlamentul European și dumneavoastră trebuie să decideți cum e bine să procedați, dar credeam că e uh, necesar să aduc aceste clarificări și aceasta pentru opinia publică. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vom încerca să pledăm uh, cauza dumneavoastră. Vom încerca să continuăm cu activitatea noastră prin uh, raportul nostru special. Și așa cum am spus și în această dimineață, e un raport care urmează să fie atribuit grupului verzilor. Nu, raportul nu a fost încă numit. Mulțumim încă o dată domnule Diamandouros, pentru prezență, mulțumim pentru tot ce faceți, felicitări încă o dată pentru toate înfăptuirile dumneavoastră și iată, vă dau drumul, vă las să plecați, să vă întoarceți la programul dumneavoastră foarte încărcat. Καλησπέρα. Thank you very much. No, it's all right. ε, συνάδελφοι, παρακαλώ. Dragi colegi, trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, e vorba de punctul 18, e vorba de o petiție legată de școlile europene. Doamna Naguri are cuvântul, vă rog. Bună ziua! Mă numesc Ana Guri, sunt președinta Interparenți, Asociația Părinților Școlilor Europene și reprezentăm o asociație, Asociația uh, Părinților Elevilor de la Școlile Europene. Mă însoțesc alți părinți de la Interparents, de la școlile Bruxelles 1, Bruxelles 2 și, de asemenea, și uh, organismul care se ocupă de copii cu probleme speciale de învățare și dacă aveți întrebări mai târziu, cu mare plăcere răspundem. Aș dori să ne întoarcem în timp, în urmă cu un an, când foarte mulți copii elevii, reprezentanții ai personalului, au făcut o manifestație la Bruxelles, Luxemburg și în alte state membre. Dacă vreți informații suplimentare, puteți merge pe site-ul nostru internet. În urma măsurilor introduse pentru a, se, pentru a face economii uh, bugetare și reduceri bugetare în sistemul uh, școlilor europene. Bugetul din 2011 uh, a fost redus cu 7 milioane. În anul anul următor, Comisia a insistat ca creșterea bugetară să fie de zero și deci a solicitat uh, școlilor să facă astfel de evaluări încât să aibă o sumă fixă. În conformitate cu această, acest obiectiv al bugetului, bugetului echilibrat din Convenție. Și deci, uh, pentru a atinge acest obiectiv, au fost uh, adoptate uh, decizii foarte importante pentru a uh, face economii bugetare, de exemplu, în organizarea cursurilor, o reducere a timpului de coordonare pentru Dascăl, de asemenea au fost reduse numele, numărul de ore, de asemenea sprijinul de învățare a fost redus și a fost mai introdusă o nouă măsură în sistem, discriminarea între elevi, Uh, elevii de categoria 3 nu mai puteau să urmeze cursuri în limba maternă uh, în secțiunile unde există. Deci acest proces a fost numit o raționalizare a resurselor, cred că toată lumea e familiarizată cu acest concept. De altfel, uh, uh, în realitate, uh, domenii foarte importante de învățământ au fost afectate, secțiile cele mai mici și limbile cele mai mici au fost afectate și, de asemenea, și elevii cei mai vulnerabili au fost afectați de asemenea și sectorul științific, unde e foarte greu să aibă un număr mare de elevi un exemplu, un uh, copil belgian din uh, secția în limba franceză. Aici nu a fost suficient uh, elev pentru cursul de chimie în limba franceză și deci a trebuit să participe la cursul în limba engleză pentru că nu erau suficienți elevi pentru a face cursul de matematică, deci iată a, a fost obligată să facă cursul în limba germană, cursul de matematică în germană. Iată provocările cu care se confruntă copiii de la școlile europene și e doar un exemplu de ce e foarte greu de făcut uh, economii. Uh, bugetele școlilor nu sunt excedentale, 84% din buget uh, uh, sunt banii pentru salarii. Deci dacă vrei să faci reduceri, acolo trebuie să faci reducerile. Și aș dori să vă spun că e vorba de 4,2 uh, milioane de euro când acest document 33 a fost uh, publicat și când părinții au semnat această petiție și aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați acceptat uh, petiția anul uh, trecut, în 12 iulie, și pentru dezbaterea foarte interesantă pe care petiția noastră a iscat-o. Deci a fost un punct uh, de cumpănă pentru școlile europene. Finanțarea școlilor europene s-a prăbușit pentru că contribuția nu a, s-a mai făcut în conformitate cu convenția și, de asemenea, nu s-a mai respectat nici integritatea pedagogică a sistemului, cu consecințe pe termen lung uh, asupra învățământului. Nu pot să faci uh, educație așa pur și simplu uh, suprimând costuri. Deci ne-am uh, întors spre Parlamentul European, care este gardianul uh, sistemului european de învățământ și am solicitat o anchetă, un audit independent al uh, programei școlare, a școlilor europene, uh, și uh, uh, comisia competentă sau care se ocupă de uh, școlile europene e DG uh, Resurse Umane. Bineînțeles că nu are cum să ia decizii de ordin pedagogic, dar foarte interesantă a fost intervenția ombudsmanului dinainte, pentru că ne-am dorit ca un, acest audit uh, independent extern cu privire la programa școlară să se facă și faptul că Comisia nu a, a uh, derulat această anchetă a reprezentat un exemplu de funcționare defectuoasă, așa a spus ombudsmanul european. Deci aveți uh, date mai clare în document. Deci ce ne-am dorit? În primul rând uh, am uh, solicitat Comisiei de Petiții ca Parlamentul European să, să, să solicite o astfel de anchetă de audit. Apoi, bugetul din anul acesta și aici ne aflăm într-o situație în care Comisia, în avizul său, putem să avem uh, cu un milion mai puțin uh, uh, și în ciuda tuturor eforturilor depuse de către școli de a face reduceri, uh, e al treilea an de reduceri bugetară, un, uh, e al treilea an de buget înghețat, 294 uh, de milioane de euro au fost economisiți, deci uh, ar fi cam 15 milioane la bugetul în echilibru. Comisia de buget a spus că uh, se pot uh, reduce în continuare 5,5 milioane de euro și deci reducerile bugetare ar fi de 173 de milioane, dar am dori ca cei 180 de milioane de euro care ne-au fost promiși inițial să ne fie acordați pentru ca școlile să poată funcționa e dificilă. Bineînțeles că contribuția școlilor europene la echilibrarea bugetului uh, a crescut în termeni reali, dar uh, au fost reduse alte fonduri datorită faptului că statele membre au uh, redus și salariile naționale ale profesorilor. Deci, mai puțini bani vin prin salariile naționale, o să vă arăt și un uh, tabel în curând. De asemenea, mai există și bani mai puțini de, de la taxe, de la taxe din partea uh, elevilor, pentru că uh, știm că nu se uh, tolerează suprapopularea școlilor europene uh, și uh, mai există și o nouă schemă a profesorilor care încă nu a fost introdusă. Deci, acest buget nu reflectă uh, nevoile de învățământ pentru ca acești copii să beneficieze de o educație de calitate și, de asemenea, uh, am uh, constatat că nu au existat uh, niciun fel de îmbunătățiri față de plângerile noastre legate de suprapopularea școlilor europene, de asemenea, uh, uh, numărul de elevi a continuat să crească. Iată care este contribuția Uniunii Europene uh, pe elev care scade. V-am spus că iată vom avea uh, un grafic cu distribuirea bugetului. După cum puteți constata, Comisia are, nu Comisia, ci bugetul echilibrat european a fost uh, Uh, la 58-59% stabil în ultimii ani. Partea statelor membre este de 21%, de 21%. E vorba de salariile pe care le plătesc, salariile naționale și această parte s-a redus, a fost redusă în acest an pentru că uh, sunt tot mai mulți uh, uh profesori care sunt uh, uh, trimiși în școlile europene și am și cifre Uh, care provin de la reducerea datorată taxelor, o reducere cu 4% pentru categoria 2 uh, și 2% pentru categoria 3. Deci taxele de la elevi scad și ele pentru că nu sunt suficiente locuri la școlile europene pentru ca elevii să fie acceptați. Aș dori însă să pun aceste cifre în context. Cadrul financiar multianual, așa cum am spus înainte, școlile europene intră la rubrica administrație, 5,7% din bugetul european, dintre care 5,7% din 5,7% școlile europene reprezintă mai puțin de 2%. Vedeți așa această mică părticică pe care o reprezintă școlile europene. Și de aceea, dacă se poate, am dori ca uh, într-adevăr acest lucru să se reflecte în bugetul echilibrat. În încheiere aș dori să vă mă refer la rezoluția Parlamentului European care a fost adoptată anul trecut uh, pentru că, într-adevăr, situația scoșilor europene trebuie cu adevărat luată în serios. Parlamentul European a avut o încercare în acest sens. Credem că spiritul și uh, litera convenției sunt, nu sunt respectate, coerența sistemului este amenințată, reducerile bugetare au un uh, uh efect clar, uh, o influență foarte clară asupra principiilor școlilor europene, dar și influențează negativ calitatea educației și bunăstarea elevilor și pun în Uh, pericol acest sistem de învățământ uh, faptul că nu toți copiii pot să beneficieze de aceeași ofertă pedagogică duce la o discriminare care credem că este extrem de periculoasă. Deci am dorit să ne întoarcem la uh, cele zece principii pentru școlile europene stabilite în 1953. Ele sunt pe site-ul uh, școlilor europene și sunt la fel de relevante de pertinente astăzi ca atunci când școlile europene au fost uh, uh, create și când a apărut această idee a învățământului european. Deci, pe scurt, am dori să, se revină la o adevărată uh, contribuție echilibrată europeană deci să fie uh, restaurați și 5,5 milioane de euro și am dorit ca Parlamentul European să uh, solicite această anchetă, acest audit independent care este necesar pentru a menține aspectele pedagogice ale sistemului european. Și iată, suntem aici, fiecare părinte a semnat petiția și a militat în urmă cu un an pentru că credem în această idee a școlii europene și în importanța învățământului european și în, în spiritul în care copiii noștri sunt educați și apreciem activitatea și activitățile extrașcolare pe care uh, dascălii și personalul școlilor europene le derulează și, în fine, am uh, solicitat statelor membre care sunt hotărâte să uh, investească în educație, educație de calitate, tineret și mobilitate, să aplice aceste principii și sistemului european de învățământ. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru explicațiile dumneavoastră și acum, din partea Comisiei, domnul Marto, Marco Umberto Morica. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc în primul rând să recapitulez situația care a condus la deciziile discutate astăzi. Toată această problemă a început cu votarea bugetului uh, pe 2011, autoritatea bugetară, Parlamentul European și Consiliul au decis de fapt în 2010 să aloce sistemului școlilor europene 164 de milioane de euro în calitate de contribuție a Uniunii Europene, în loc de 171 de milioane de euro, așa cum ceruse Comisia în proiectul de buget. În comparație cu 2010, contribuția europeană a crescut totuși cu 6,5%. Ca urmare, cifra redusă de Parlament și de Consiliu a reprezentat totuși o creștere cu 10 milioane față de anul anterior în timp ce bugetul general administrativ n-a crescut decât cu 2,5%. Bugetul total pentru sistemul școlilor europene a crescut cu 1,3%, deci e foarte dificil să vorbim despre uh, scăderi bugetare. În 2011, organismul de guvernanță a sistemului școlilor europene a luat niște măsuri pentru a îmbunătăți uh, eficiența, măsuri legate de salariile profesorilor și vă reamintesc că, că pentru salariile profesorilor există un, uh, o regulă de paralelism față de salariile funcționarilor uh, europeni. Reforma din 2004 vizând funcționarii europeni a fost astfel uh, implementată și pentru profesorii din școlile europene și, în virtutea legii paralelismului, organismul de guvernanță a școlilor europene a decis să implementeze aceeași um, reformă pentru ca cele două sisteme să continue să fie paralele. A doua măsură luată s-a referit la crearea claselor și grupelor. Uh, părinții au tratat acest uh, decizii cu îngrijorare, mai ales cei din uh, Luxemburg 1 și Bruxelles 1, care au considerat că măsurile vor afecta în mod negativ varietatea academică a cursurilor oferite. În 2012, măsurile luate în 2011 pentru reducerea cheltuielilor școlilor europene s-au dovedit a fi un succes. Școlile europene nu au cerut un buget suplimentar și măsurile nu au compromis în niciun fel calitatea educației oferite în aceste școli. Acum, despre solicitările prezentate astăzi de către reprezentanta Interparents, una dintre ele se referă la un audit și Comisia împărtășește viziunea Interparents. S-a efectuat deja un audit acest audit a fost așadar deja efectuat pentru școala din Luxemburg. Rezultatele au fost deosebit de satisfăcătoare și suntem uh, de acord să generalizăm un astfel de audit pentru întregul sistem al școlilor europene. Rezultatele de la Luxemburg au fost foarte pozitive și uh, școlile europene s-au clasat pe un loc foarte bun comparativ cu celelalte școli din Uniunea Europeană. Acum, bugetul din acest an, care a fost uh, menționat uh, în legătură cu petiția de față, permiteți-mi să subliniez că Comisia a cerut o creștere de 5,1% față de anul trecut. Asta în comparație cu un buget administrativ care este pur și simplu înghețat. Deci, Orice creștere bugetară se situează la 0% pentru orice cheltuieli administrative și totuși școlile beneficiază de o creștere de 5%. Cred că există niște neînțelegeri în ceea ce privește echilibrarea contribuțiilor. Sistemul școlilor europene este un sistem care se bazează pe contribuții din partea Uniunii Europene. Totuși, organismul de guvernanță, comitetul de guvernanță este cel care uh, votează și toate statele membre sunt reprezentate acolo, iar bugetul final al școlilor europene este adaptat numai după ce autoritatea bugetară a Uniunii Europene și-a uh, adoptat propriul buget, iar cifrele sigur că trebuie să fie conforme. Până când autoritatea bugetară nu a decis care este contribuția, școlile europene nu pot avea un buget final adoptat. Contribuțiile sunt echilibrate așadar în sensul în care se face o echilibrare cu acele părți care nu țin de contribuția Uniunii Europene și există aici o mm, competență suverană a școlilor. Ați vorbit despre problema lipsei de uh, profesori, de faptul că nu mai sunt uh, detașați uh, profesori, deși aceștia sunt necesari. Uh, ei bine, ei sunt necesari din două motive. Sigur, într-o școală au rolul de a preda, dar în același timp profesorii sunt necesari pentru că permit un transfer constant de cunoștințe de la nivelul național către nivelul școlilor europene. Ca urmare, decizia anumitor state membre de a uh, reduce numărul de detașări, de transferuri, este deosebit de periculoasă. Și ea nu depinde de resursele școlii. Prin și, și ea va afecta așadar resursele școlii, pentru că dacă statele membre refuză să mai transfere profesori de la nivel național la nivel european, școala europeană va fi obligată să recruteze profesori din locurile unde aceste, aceste școli funcționează. Sigur că va fi și o diferență de calitate între acești profesori și profesorii care vin din statele membre și care au parcurs deja un anumit uh, traseu de evaluare și de calificare. Sigur că Comisia se bazează pe Parlamentul European și pe atribuțiile acestuia de a, pentru a încuraja statele membre să continue să transfere, să detașeze profesori către sistemul școlilor europene în conformitate cu regula proporțională și anume numărul de profesori trebuie să fie proporțional cu numărul de copii înscriși în sistemul școlilor europene. Și apoi problema asupra aglomerării școlilor. Numeroase școli, mai ales cele din Bruxelles și Luxemburg, sunt supraaglomerate și chiar dacă situația se, se îmbunătățește ușor în acest an prin Uh, deschiderea a patru școli în Bruxelles și a două școli în Luxemburg, acest lucru nu va fi suficient. În Bruxelles s-a cerut o a cincea școală, dar uh, uh, încă nu s-a luat o decizie. Sunt în continuare negocieri cu Belgia și uh, încă nu s-a stabilit o locație pentru această a cincea școală, lucru care sperăm că se va întâmpla foarte curând pentru a putea beneficia de uh, niște uh, locații adecvate pentru toți elevii noștri. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul dintre colegii prezenți? Domnule Iar. Uh. Mulțumesc că s-a constatat pe bună dreptate că atât Comisia cât și Parlamentul European uh, s-a preocupat de această problematică. Comisia a fost cea care a considerat urgentă această petiție la momentul oportun și a considerat că merită să se aplece asupra acestei problematici. Există și o rezoluție a Parlamentului uh, European pe această temă. Și ne confruntăm cu această problemă. La nivel politic, uh, această chestiune a fost clarificată. Parlamentul European uh, s-a exprimat pentru școlile europene în mod clar și a solicitat o finanțare corespunzătoare și consideră că modelul și ideea de bază sunt excelente. Dar ne învârtim uh, într-un cerc oarecum, pentru că este o idee a Uniunii Europene de a crea școli europene. Parlamentul, iată, uh, susține această idee, se finanțează de la bugetul european, din statele membre provin uh, profesorii și iată de aici uh, apar o serie de probleme. Ce putem să facem? Iată, politic am reușit chiar 200% să clarificăm situația. Ne-am uh, exprimat în favoarea școlilor europene și pentru o finanțare corespunzătoare. Îi voi ruga și pe colegi să ia poziție față de această chestiune, pentru că nu știu pe unde să o mai apucăm. S-a subliniat de mai multe ori că poate ar fi nevoie de o expertiză. Eu uh, avertizez întotdeauna în ceea ce privește uh, expertizele independente, pentru că această independență nu există întru totul, dar trebuie să fie o expertiză obiectivă. Această expertivă a trebuit să analizeze școlile. Comisia a recunoscut că a existat o supraîncărcare și iată um, această supraocupare a dus la o oarecare nemulțumire, dar uh, Comisia pentru bugete este cea care va trebui să ia măsurile corespunzătoare în acest sens. Deci propun să se facă o expertiză care să fie înaintată Comisiei pentru bugete și apoi să se ajungă la niște concluzii, concluzii referitoare inclusiv la buget. La ultima ședință sau la prima ședință pe care am organizat-o, am spus că în mod normal ar trebui informat și Consiliul European, să spunem, dragi state membre, susțineți-vă și dumneavoastră obligațiile, pentru că aveți acest copil, uh, școala europeană, pe care trebuie să îl îngrijiți statele membre nu pot să se eschiveze de la uh, a-și face această datorie. Deci, mi se pare o chestiune foarte importantă și, în ultimă instanță, vreau să mai spun un lucru. Este vorba despre un panou, o pancartă a Parlamentului European uh, care îl face pe acesta vizibil. Și sunt curios care sunt sugestiile și recomandările colegilor noștri în această privință. Okay. Mulțumesc, domnule Iar. Domnule Ah, Liebe Peter, ja, dann kann ich die Spannung... Dragă Peter, într-adevăr, eu pot să mai elimin din această tensiune. Sigur, nici eu nu am aici iepurașul pe care să-l scot din pălăria magică uh, și să am soluția perfectă. Clar, școlile europene, de fiecare dată când am de-a face cu oameni care au acolo copii, um, aceștia îmi spun că fac o treabă excelentă. Sigur, acestea sunt supraocupate și acest lucru ne arată Odată în plus că școlile acestea au o activitate foarte bună, că sunt căutate și încă un lucru este clar, că limitările bugetare și problemele care apar au ajuns la un punct care pune probleme cu adevărat. Așa nu se mai poate. Nu putem să discutăm noi aici și să decidem referitor la chestiuni bugetare. Însă, mi se pare corect un lucru în această chestiune și cred că ar trebui și Peter Iar a propus deja acest lucru, să ne adresăm Comisiei pentru Buget și pentru Control Bugetar și să transferăm această chestiune, să-i rugăm să o analizeze, pentru că ei pot influența bugetul chestiune pe care noi nu o putem face. Și poate că ar fi înțelept să beneficiem de o evaluare corespunzătoare pentru a vedea ce poate fi restructurat, ce poate fi făcut mai bine. Nici eu nu am idei în plus, însă ceea ce am constatat împreună, poate că ar trebui să decidem în acest fel și să inițiem o asemenea activitate. Um, Και Doamna președintă, aș avea o întrebare. Pentru președintele Interparents și pentru reprezentantul Comisiei. Ne spuneți că în 2012 autoritatea bugetară nu s-a pronunțat încă asupra sumelor solicitate de Comisie pentru școlile europene. Da, asta este acceptat de ambele părți. Asta înseamnă că până în luna august vom ști care va fi suma de care va, vor beneficia școlile europene? Eh, ah, Dacă înțeleg bine, vorbim despre sumele care se vor aplica pentru 2013, da? Deci care sunt discutate acum. Comisia a prezentat propunerea 173,8 milioane și sperăm că Parlamentul European și Consiliul, în calitate de autorități bugetare, vor aproba această cifră. Este o cifră care a fost adoptată în mod unanim de către Comitetul de Guvernanță, de Consiliul de Administrație al Școlilor Europene. Mulțumesc, Interparents! Noi am dorit să se solicite suma de 180 de milioane de euro care reflectă în mod corect nevoile școlii Da, am înțeles mesajul. Mulțumesc, doamna președintă. Îi mulțumesc domnului Iar pentru propunere. Încerc să sintetizez această propunere pentru că este o problemă. Se planifică în ani școlari iar bugetul în ani calendaristici. Aceasta este o problemă pentru că profesorii care încep anul școlar trebuie să îl și încheie și apoi începe un an bugetar. Uh, dar această problemă o avem și cu uh, bugetele landurilor și a țărilor, pentru că, într-adevăr, în ceea ce privește școlile, lucrurile sunt complicate. În septembrie începe noul an școlar, deci vorbim de august, dar atunci uh, vorbim deja de bugetul 2013. Deci este o situație care nu ne mulțumește, dar se regăsește în sistem. Așadar, ceea ce a spus și colegul Hefner, această petiție ar trebui să fie transmisă Comisiei pentru buget și control bugetar, uh, cu rugămintea urgentă de a uh, primi un răspuns obiectiv, respectiv de a examina în mod obiectiv cum stau lucrurile. Și dacă ei consideră că este necesară solicitarea unei expertize, atunci să se facă acest lucru, pentru că unii spun că sunt bani destui, alții spun că banii nu sunt suficienți, că este nevoie de alte răspunsuri, răspunsuri concrete. Iată, în aceste două comisii sunt cei care pot evolua totul și care pot uh, avea și influență. Mai spun încă o dată un lucru. Din punct de vedere politic, titlul este corect. Există o recunoaștere clară a Parlamentului European care susține școlile europene. Și sigur că este nevoie și de o dotare corespunzătoare, pentru că nu putem spune doar cu inima acest lucru, iar când vine vorba despre aspecte financiare, uităm de afirmațiile pe care le facem. Nu putem trata astfel lucrurile. Totul trebuie adus la nivelul corespunzător și trebuie să le explicăm asta oamenilor. Și în ceea ce privește bugetul, bugetele, lucrurile nu stau foarte clar uh, în ce privește școlile, pentru că anul școlar începe în august, ceea ce cade sub incidența bugetului din 2013 deja. Uh, aceasta este propunerea mea, deci lăsăm petiția deschisă pentru a putea păstra uh, contactul cu comisiile de specialitate, care poate vor găsi o soluție corespunzătoare. Și trebuie să urgentăm totul, pentru că și prima petiție a fost tratată cu caracter de petiție urgentă, pentru că interesul școlilor și al celor care lucrează acolo este unul important. Thank you. I'm not on... Domnule Boștinaru, mulțumesc. Nu numai că susțin uh, propunerile făcute de domnul Peter Iar și de domnul Hefner, dar aș dori, în plus, să încerc să implic și Comisia pentru Cultură și Educație, pentru că și ei au un cuvânt de spus pe marginea acestui subiect. Și apoi, cred că ar trebui să luăm în considerare un alt aspect. Dacă noi, ca Europa, nu suntem capabili să acoperim nevoi decente ale școlilor europene, atunci cum putem să ne imaginăm că putem face mai mult, în primul rând, pentru a promova și creșterea vizibilității și a încrederii în proiectul european și apoi cum să pregătim elitele viitorului care lucrează mai mult sau mai puțin pentru obiectivele și în uh, vederea sus promovării obiectivelor noastre comune europene. Pentru că, până la urmă, vorbim aici despre promovarea și susținerea viitorului nostru european. Suntem acum în mijlocul crizei și nu putem trata școlile europene cu aceeași rețetă, austeritate, austeritate, austeritate. Pentru că austeritatea este bună, dar nu este suficientă. Trebuie să mai adăugăm ceva la această austeritate. Iar pentru elevi, pentru studenți, acest lucru pare a fi fundamental. Cred că suntem cu toții uniți în această privință și putem uh, susține ideea de a rămâne deschisă petiția, de a fi transmisă și Comisiei pentru bugete, dar și pentru cultură și apoi să vedem ce putem face uh, în plus, eventual să aducem acest subiect și la conferința președinților în discuție, pentru că este o chestiune urgentă. Proiectul presupune bugetare multianuală resurse multianuale. Nu putem să prevedem uh, bugetul anului 2013 fără să oferim uh, banii necesari pe care să-i putem oferi. Nu putem face acest lucru fără să avem uh, predictibilitate. Iar această previzibilitate presupune și un buget decent. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Bocinaru! Doresc să sintetizez pe scurt. Așadar, această petiție rămâne deschisă și, pornind de la propunerile domnului Iar și de la cele venite din partea noastră, domnule Boștinaru, vom uh, transmite această petiție mai departe Comisiei pentru Bugete, dar și celei pentru cultură și educație, este absolut clar pentru că această comisie se preocupă și ea, din punctul de vedere al conținutului, cu acest subiect. Și este vorba despre faptul că toate statele membre privesc sistemul școlilor europene ca un model ce trebuie susținut. Acestea au fost diferitele uh, intervenții și poate că ar trebui să transmitem și Consiliului un document, o scrisoare corespunzătoare, pentru că este o chestiune de interes pentru toată lumea. Deci nu doar cele trei comisii de specialitate ale Parlamentului sunt interesate, ci și Consiliul European. Vă mulțumesc în acest sens și sper că anul viitor lucrurile vor sta mai bine. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Cu aceasta trecem la următorul punct de pe uh, ordinea noastră de zi. Uh, schimbăm un pic ordinea și anume trecem la petiția numărul 20 uh, din partea domnului Kempen. Cred că este prezent domnul Kempen. Corect? Da, sunt prezent, spune domnul Kempen. Stimate doamnă președinte, stimate doamnelor și domnilor deputați, stimate doamne și domni, Vă mulțumesc pentru prilejul pe care l-ați oferit de a ne exprima aici în fața dumneavoastră. Numele meu este Kai Bodinghaus și înainte ca domnul Kempen uh, să prezinte conținutul petiției noastre, permiteți-mi ca în numele petenților, mai ales în numele firmei BPM, să atrag atenția asupra a două aspecte. Firma BPM are sediul său principal la Viena și acolo este obligată să fie membru al Camerei Economice Austriece. Odată cu deschiderea filialei de la Berlin, am constatat cu mirare și uh, că Germania nu a implementat uh, directiva serviciilor, directiva europeană, care exclude o înregistrare dublă. Așadar, noi, firma BPM, am fost obligați să devenim și la Berlin membri ai Camerei de Comerț și Industrie. Eu personal sunt din 2004 membru al adunării generale a unei camere de comerț și industrie. La realegerea mea din anul 2009 am avut nevoie în grupul meu electoral de 167 de voturi pentru a obține un loc în acest Parlament al Economiei. Alături de mine stau alți colegi din alte grupe electorale pentru care uh, nu au fost necesare decât 21 sau 25 de voturi pentru a-și obține mandatul. Există standarde democratice și mă întreb cum uh, se poate acest lucru, cum pot fi ele explicate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul uh, domnul petiționar. Bună ziua, uh, domnule președinte, uh, numele meu este Kempen, uh, dânsul este, a fost Kai Böringhaus, unul dintre petiționari. Eu vorbesc în numele a cinci întreprinderi, sunt profesor la Universitatea Köln, jurist. În primul rând, doresc să vă mulțumesc dumneavoastră și domnilor deputați și doamnelor deputați pentru prilejul pe care ni l-au oferit de a ne prezenta petițiile. Doresc pe scurt să abordez patru puncte. Primul se referă la structură și la atribuțiile Camerei de Comerț și Industrie Germane. În Germania există împărțite în districte regionale per total 80 de camere de comerț și industrie. Fiecare întreprinzător autonom, fie că vrea, fie că nu vrea, este obligat, conform legii, să devină membru care contribuie la fondul uh, Camerei de Comerț și Industrie în Camera de Comerț și Industrie din districtul său. Sarcina principală a Camerei de Comerț și Industrie este de a proteja interesul general ai membrilor uh, din districtul său. Este vorba așadar de formarea de opinie publică prin corporații publice. Se poate vorbi așadar uh, de grupuri de lobby coercitive conform legii, nu este sarcina Camerei de Comerț și Industrie de a lua decizii de autorizare profesională sau de a exercita competențe disciplinare sau de a veghea asupra respectării regulilor de conduită. Acest lucru distinge camerele de industrie și de comerț în mod clar de camerele meșteșugărești sau de colegiile medicilor, ale farmaciștilor, de camerele avocaților sau de Ordinul Arhitecților. Al doilea punct pe care doresc să îl abordez se referă la organizarea internă nedemocratică a Camerei de Comerț și Industrie. Petenții se simt uh, afectați de faptul că camerele de comerț și industrie, în mod regulat, emit anumite avize publice referitoare la situația de pe piața muncii, referitoare la politica energetică, la criza monetară și că le distribuie pe acestea uh, păreri care contravin convingerilor lor foarte puternic. Petiționarii nu au niciun fel de șansă de a influența în vreun fel procesul decizional de la adunarea generală din camera de care aparțin. Pentru că, conform dreptului electoral valabil, acei întreprinzători au cea mai mare influență la adunarea generală, a căror uh, grupă profesională uh, aduce cel mai mare profit. Haideți să vă dau un exemplu pentru ca totul să fie clar. Adunarea generală a Camerei de Comerț și Industrie din Braunschweig cuprinde 80 de reprezentanți. Petentul 4, un consultant antreprenorial, are un vot numai în grupul profesional al celor care prestează servicii. Și acest grup trimite cinci reprezentanți la adunarea generală. Un comerciant cu amănuntul are în același timp 17 reprezentanți, iar un industriaș 26 de reprezentanți prezenți în această adunare generală. După părerea noastră, a petiționarilor, acesta este un drept electoral de clasă anacronic și foarte nedemocratic. Cel de-al treilea punct la care doresc să mă refer, dreptul la libera stabilire și uh, libertatea de a presta servicii. Calitatea de membru, calitate obligatorie, încalcă uh, dreptul la libera stabilire și de asemenea libertatea de a presta servicii precum și prevederile directivei privind serviciile. Referitor la acest lucru, nu s-a decis încă uh, de către Curtea Europeană de Justiție. Curtea de Justiție uh, a decis până acum referitor la calitatea de membru obligatorie în ceea ce privește camerele profesionale. Deci camere meșteșugărești, um, camere ale avocaților, camere ale veterinarilor. Uh, însă nu a trebuit să decidă niciodată până acum referitor la calitatea de membru obligatorie într-o cameră de comerț și industrie. În ceea ce privește camerele profesionale, Curtea de Justiție a constatat că există o justificare în ceea ce privește intervenția, în ceea ce privește dreptul la liberă stabilire și libertatea de a presta servicii, uh, cu privire la atribuțiile specifice care ar fi deservit clienții, mandatarii, pacienții sau consumatorii. Această justificare nu poate fi transferată însă asupra camerelor de comerț și industrie, pentru că atribuțiile acestora sunt nespecifice uh, unor activități de lobby. Și mai evident este și mai evident este încălcarea prevederilor directivei serviciilor care exclude la articolul 14 cifra 2 în mod clar dubla calitate de membru, adică înregistrarea în două state membre. Și s-a ajuns la această calitate de membru în două camere de comerț și industrie în cazul petiționarului austriac. Și nu este un caz individual, există multe asemenea cazuri. Petiționarul austriac este membru al Camerei Economice Austriece și, în același timp, membru într-o cameră de comerț și industrie din Germania. Acum, al patrulea punct, acesta este o scurtă privire asupra situației în celelalte state membre. Există această obligație de a fi membru într-o cameră în Germania și ea există uh, și în alte șase state membre. Franța, Italia, Olanda, Austria, Grecia și Luxemburg. Atât. Dar uh, sarcinile acestor camere sunt foarte diferite de la o țară la alta. De aceea, nu dorim să apreciem dacă această obligativitate de a fi membru într-o anumită cameră de comerț și industrie este îndreptățit sau nu. Însă, în Austria, va trebui să privim lucrurile asemănător ca în Germania. Noi considerăm că nu este o obligativitate bună, dar nu acesta este subiectul pe marginea căruia vorbim azi. Spania tocmai a dizolvat această obligație, a eliminat-o, iar Fondul Monetar Internațional recomandă renunțarea la această obligație în Germania pentru că el împiedică dezvoltarea economică. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, noi am aprecia foarte mult dacă Comisia pentru Petiții ar uh, solicita Comisiei un aviz substanțial și obiectiv pe marginea acestui subiect și dacă poate ar putea să implice și Comisia Jurii a Parlamentului în acest caz. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Εμείς ευχαριστούμε. Vă mulțumim și noi. Domnule Mitrialdis. I have to remind... Domnule președinte, trebuie să vă, doamnă președinte, trebuie să vă amintesc că în 2010 și 2011 am uh, primit 5 petiții referitoare la um, calitatea de membru obligatorie în uh, Camera de Comerț și Industrie din Germania și Austria. Am primit petiții doar referitoare la Germania și Austria, nu din alte țări. Trebuie să subliniez acest lucru. Și reamintesc că în octombrie 2010 s-a pierdut uh, procesul pe marginea unei petiții cu Comisia, iar răspunsul a fost clar și Comisia a explicat de ce nu dorește să inițieze și alte acțiuni pe marginea acestei petiții. Și iată, au ajuns noi petiții la noi. Trebuie să spun că toate petițiile au fost închise. Cea precedentă a fost închisă fără să se mai discute măcar pe marginea acesteia. În ceea ce privește conținutul petiției și a plângerilor adresate, trebuie să spunem că, din păcate, Curtea Europeană de Justiție uh, și jurisprudența acestea nu se exprimă în favoarea petiționarilor. Dacă această calitate de membru obligatorie este incompatibilă cu uh, legea um, Uniunii Europene, articolul 149, um, referitor la libertatea, dreptul la libera stabilire. Dacă vorbim însă despre uh, dreptul de a presta servicii dintr-un stat membru în altul, atunci calitatea de membru obligatoriu în într-o în camera de Comerț și Industrie este incompatibilă cu legislația comunitară. Însă, în ceea ce privește dreptul la libera stabilire, restricția poate fi justificată, așadar, poate fi compatibilă cu articolul 149. Nu este vorba numai despre situația în care Camera de Comerț sau Colegiul Medicilor sau orice altă uh, cameră este implicată. Nu este vorba doar despre a avea anumite competențe în ceea ce privește moralitatea membrilor. Acesta este unul dintre cazurile cu care ne-am întâlnit, dar avem și cazul Costen, unde curtea a spus că calitatea obligatorie ca membru în camera meșteșugărească uh, este importantă, așadar uh, plata unei contribuții ar putea să fie justificată în uh, cazul în care este vorba despre stabilirea în uh, țara gazdă. Așadar, este clar că jurisprudența Curții de Justiție nu este favorabilă petiționarilor. Deci, Comisia nu poate să facă alte acțiuni, să inițieze alte acțiuni pe această cale. Trebuie să vedem care este problema adevărată această obligație de a fi membru într-o cameră de comerț și industrie reprezintă o restricție, pentru că poți să fii membru și să nu faci nimic. Care este adevărata restricție? Restricția este obligația de a plăti contribuții și aceasta este problema reală a petiționarilor. Pentru că în Germania și în Austria contribuțiile de me- pentru membri sunt foarte înalte, foarte mari. Înțeleg de la petiționar că trebuie să plătească mulți bani pentru ceva ce nu doresc sau pentru servicii pe care eh, nu, de care nu vor să beneficieze. Am avut o plângere din partea unui, uh, unei om de afaceri uh, german care a precizat că trebuie să plătească peste 1000 de euro pentru, la camera meșteșugarilor deci, o persoană care trebuie să lucreze cel puțin o săptămână pentru a plăti această contribuție, pe când un coleg din Slovacia vine să furnizeze servicii în Germania și nu plătește absolut nimic. Deci eu nu mai sunt competitiv. Am avut o plângere din partea unei companii mari austriece cu 60.000 de angajați care a spus că trebuie să plătească 3,5 milioane de euro ca sub formă de contribuție. Și deci este de înțeles că oamenii nu vor să plătească astfel de sume de bani pentru pentru anumite servicii, pentru orice, de care nu vor să beneficieze. Este foarte normal ca printre milioanele de profesiuni și de întreprinzători din Germania să fie unii care nu vor să beneficieze de serviciile Camerei de Comerț și Industrie. Pentru că există consultanță, training, există o serie de servicii care sunt oferite și, de asemenea, este vorba și despre reprezentarea intereselor profesionale în fața guvernului și a societății. Toate aceste lucruri sunt absolut normale, dar aceasta nu este o problemă ce să fie rezolvată de către Comisie sau de Uniunea Europeană. Este o problemă națională a Germaniei și a Austriei. Ei sunt cei guvernele, care trebuie să o rezolve, guvernele naționale, care sunt dispuse presupun, să discute această problemă și să găsească o soluție dacă aceste contribuții sunt atât de mari. Deci nu este o problemă uh, la nivel european, este o problemă la nivel național și acolo trebuie tratată. Petiționarii ar trebui așadar să discute cu uh, guvernele naționale și să încerce să găsească o soluție în cadrul politic existent. Nu în ceea ce privește anumite observații care precizează că organizarea sau funcționarea Camerei de Comerț și Industrie nu este democratică. Acest lucru se poate spune și despre democrațiile noastre. sau despre alte organizații care reprezintă 10% din populație sau mai puțin de 3% din populație. Putem spune despre acestea că nu sunt reprezentative, dar acestea sunt probleme cu care ne confruntăm zi de zi. Acest lucru nu înseamnă însă că există vreo restricție în ceea ce privește dreptul la libera stabilire a companiilor. Este important și faptul că nu am primit niciun fel de plângeri din partea unor companii sau a unor întreprinzători stabiliți în alte state ale Uniunii Europene, în afara Germaniei și Austriei. State care se dorească să se plângă de uh, dreptul la liberă stabilire sau de constrângeri. Mulțumesc. Domnule Höfner, vă mulțumesc. Aș vrea să spun, în primul rând, că sunt surprins într-o oarecare măsură de um, punctul de vedere exprimat de comisie. La început ați spus că am avut foarte multe petiții pe această temă și că um, am luat uh, poziție în scris, iar petiționarii nu și-au retras uh, petițiile. A sunat ca și cum uh, ar fi fost uh, o chestiune care nu poate fi acceptată și că mm, este dreptul firesc al fiecărui cetățean european de a se adresa acestei comisii. Și atunci când spuneți că din alte țări nu ați primit asemenea petiții, Trebuie să vă spun că acest lucru nu trebuie să ne împiedice să analizăm cu exactitate această petiție. De aceea mie îmi sună oarecum ciudat modul în care vă exprimați, pentru că aici este vorba despre dacă există o încălcare a dreptului comunitar, a dreptului la libera stabilire, a libertății de a presta servicii, dacă este încălcată directiva serviciilor din 2006. Și la acest lucru nu v-ați referit până acum. Ați vorbit despre um, contribuție și cât de mare este această contribuție în Germania și Austria. Sigur, și eu vor, cred că aceasta este o problemă, însă nu este problema centrală uh, pe care au precizat-o petiționarii și cu care au venit în fața comisiei noastre. Iar eu sunt de părere că petiționarii au dreptul ca noi să analizăm această chestiune în detaliu. Și dacă tot am început cu aceasta, permiteți-mi să vă spun un lucru. Aveți un uh, aviz înscris uh, în ceea ce privește această petiție pe care ne-ați transmis-o și nouă. Și este un vechi obicei. Este bine Comisia face acest lucru. Însă, este la fel de firesc faptul că noi, ca membri ai acestei comisie și ca petenții, să aștepte ca comisia, atunci când redactează un asemenea aviz și îl transmite, să se aștepte ca comisia să răspundă la ceea ce uh, solicită petenții în petiția lor. Comisia spune de multe ori că petiția are dreptate, de și mai multe ori că nu are dreptate, însă este bine să fie menționate motivele corecte. În ceea ce privește această petiție, nu ați luat poziție. Ați luat poziție față de o petiție care nu se află în fața noastră. Petiția la care vă referiți, iar în avizul scris uh, vă referiți la mai multe petiții din trecut și dacă este să le vedem pe acestea, toate au ca obiect alte subiecte. În Germania există poate un sistem complicat. Sunt de acord cu acest lucru. Însă, acesta trebuie analizat dacă vrem să înțelegem problema, pentru că există trei tipuri diferite de asemenea corporații care se autogestionează. Deci există camera profesiunilor independente, există camera meșteșugărească și camera pentru comerț și industrie. Și aici este vorba numai despre ultima. Nimeni nu se referă la Camera Meșteșugarilor sau la Camera uh, Liber Profesioniștilor, a profesiunilor independente. Iar petițiile din trecut se referă și la acestea. Pe când, în punctul dumneavoastră de vedere, este vorba despre o petiție uh, care are ca obiect Camera de Comerț și Industrie. Este vorba despre Camera de Comerț și Industrie, nu de Camera Meșteșugarilor. Și acestea două sunt diferite și din punct de vedere juridic, nu numai din punctul de vedere al conținutului și trebuie tratate ca atare. Deci noi, ca Comisie, avem dreptul și cetățenii au dreptul ca Comisia Europeană să analizeze aceste lucruri temeinic și să aibă un punct de vedere clar și să-și epuizeze argumentele dreptul la liberă stabilire, libertatea de a presta servicii, încălcarea directivei serviciilor, toate acestea trebuie clarificate. De asemenea, încălcarea principiului democrației. Eu nu am nimic împotriva ideii de camere, nimic împotriva ideii că trebuie să existe organe de autoadministrare, autogestionare, într-o oarecare măsură în sectorul economic. Dar dacă creăm un sistem coercitiv dacă există anumite uh, măsuri coercitive pentru un stat membru, atunci trebuie să existe pentru acestea motive clare, obiective. Iar dacă eu, ca întreprinzător, sunt uh, obligat să fiu membru într-o cameră, iar aceeași cameră, în domeniul în care am eu activitatea apare ca un concurent al meu, atunci lucrurile devin oarecum ciudate. Directiva serviciilor exclude un lucru cât se poate de clar eu în Germania nu sunt prezent pe piață, dar uh, trebuie să fiu membru în două țări diferite, în două camere de comerț și industrie diferite. Cred că toate aceste lucruri trebuie analizate mai în detaliu. Și vreau să spun lucrurile uh, cât se poate de răspicat. Ar trebui ca avizul dumneavoastră pe acesta să îl retrageți, să îl regândiți uh, să vă referiți la petiția care a fost înaintată și care face obiectul discuției noastre. Eu cred că ar trebui să păstrăm deschisă această petiție, să ne mai gândim și să ne mai consultăm și vă sfătuiesc să vă, să priviți această petiție împreună cu petiția provenită din Grecia, care se referă la același subiect, obligativitatea de a fi membru într-o anumită cameră. Eu nu am putut să înțeleg lucrurile cum s-au atât de bine în această petiție, pentru că se află doar în limba greacă, însă um, o vom aduce pe ordinea noastră de zi și probabil atunci va exista și în formă tradusă. Și cred că trebuie privite împreună aceste două petiții. Și poate că ar fi bine să uh, avem un aviz mai obiectiv din partea Comisiei. Cred că și guvernele din Austria și Germania și din Grecia și din Spania și pe acestea ar trebui să le rugăm să ne emită un aviz. În ceea ce privește Germania și Austria, de acolo vine avizul CRAL, din Grecia mai avem o petiție, iar în ceea ce privește Spania, lucrurile mi se par interesante pentru că uh, ei tocmai au hotărât să meargă pe calea inversă. Și mă interesează care au fost motivele pentru această decizie și care vor fi consecințele pentru Spania. Mulțumesc! Uh, Mr. Kreutzmann. Domnul Kreutzmann. Mulțumesc, doamnă președinte. Subiectul care este discutat aici, pe acesta îl cunoaștem din Germania și este um, important să discutăm despre el. Vorbim despre calitatea obligatoriu de membru în anumit, o anumită cameră. Însă, un lucru mm, nu s-a menționat aici. Camerele nu trebuie comparate între ele, însă și camerele au sarcini de autogestionare. Există foarte mulți membri onorifici care um, realizează tot felul de analize. Deci, în ceea ce privește aceste subiecte, trebuie să vedem imaginea de ansamblu. Pentru că trebuie să vedem care ar fi consecințele dizolvării acestor camere. Statul ar trebui să preia uh, toate formările și costurile ar fi mari și statul ar solicita uh, costuri pentru acest lucru. Sigur că trebuie să se verifice dacă o dublă calitate de membru este uh, viabilă sau nu, însă Există camere de comerț și industrie uh, care funcționează bine, sunt unele care încearcă în permanență să scadă contribuțiile. Unele au succes, altele nu. Aceasta este problema și sigur, nu este, este o problemă germană și ar trebui soluționată acolo. Și aveți dreptate, există anumite servicii care um, sunt oferite de către Camera de Comerț și Industrie, dar și de alte firme pe piață. Cunosc această problemă în Germania, o cunosc și de la nivel politic și m-am implicat în toate aceste discuții. Întrebarea care se pune este dacă există lucruri dreptul la libera stabilire, libertatea de a presta servicii, care sunt încălcate. Și despre acest lucru trebuie să discutăm. Însă, vreau să mai spun în încheiere că Camerele de Comerț și Industrie sunt niște organizații care se autoadministrează. Cunoaștem problema, știm că toate aceste lucruri sunt interdependente, diferitele sectoare profesionale uh, sunt cuprinse în Camerele de Comerț și Industrie, uh, Sigur că numărul de membri a scăzut și uh, anumite sectoare s-au restrâns, de aceea um, lucrurile s-au mai schimbat. Dar dacă dorim să-i reprezentăm pe toți, sau dorim ca toți să fie reprezentați într-o asemenea cameră, atunci sigur că numărul de reprezentanți nu poate să fie atât de mare. Um, la noi s-a spus că nici Parlamentul European nu ar avea o reprezentantă foarte democratică, pentru că, în funcție de numărul de voturi, uh, Um, numărul de reprezentanți nu este după cum dorim. Sigur că se doresc structuri diferite și se dorește să se țină cont de acestea. Însă, da, putem vorbi despre o structură nedemocratică, dar spun asta încă o dată. Dacă dorim să obținem ceva și dacă dorim ca toate sectoarele să fie reprezentate într-o asemenea cameră, atunci uh, nu putem să creăm niște sisteme în care fiecare este reprezentat de o persoană. Voiam doar să atrag atenția asupra acestui lucru și închei cu aceasta. Există aici atribuții uh, ale statului care sunt preluate de Camerele de Comerț și Industrie prin organizațiile lor uh, care se autoadministrează. Sigur că, așa cum spun uh, petiționarii, uh, trebuie plătită o contribuție uh, Există um, servicii de formare care sunt oferite, iar criticile pe care le-am auzit astăzi nu reprezintă un element nou pentru mine. Este o critică care este exprimată vis-a-vis -vis de anumite camere care comit greșeli, care nu sunt conduse suficient de eficient și care de multe ori se exprimă politic. Acestea trebuie să-și îmbunătățească sistemul. Dar un lucru este clar de um, cele mai multe ori acționează în sensul intereselor uh, membrilor săi. Și cu aceasta închei cu adevărat. Camerele îi reprezintă pe cei mari și pe cei mici. Există întotdeauna uh, interese contradictorii și, da, acestea sunt problemele care există la noi. Și intervenția se încheie fără microfon. Mulțumim. Aș dori să vă rog să fiți puțin mai lapidar, pentru că mai avem încă o petiție de tratat, o petiție foarte importantă domnule Iar, domnule Boștinaru și eh, domnilor Hefner, vă rog să fiți mai succinți dacă se poate. Pascul, ich fass mich kurz, Pascul. Voi fi cât se poate de succint. Eh, subliniez același lucru pe care l-a exprimat și domnul Hefner și vreau să spun că peticionarii nu vor să dizolve camerele. Aici este vorba despre calitatea de membru obligatorie într-o cameră. Multe probleme care au fost discutate provin din această problematică a calității obligatorie de membru. Dacă doresc voluntar și benevol să mă alătur unei organizații, atunci accept și statutul acesteia. Dar uh, trebuie să ne gândim uh, la tot ce implică acest lucru. Uh, statele membre au venit benevol la uh, Uniunea Europeană și au aderat benevol acestea, de aceea nu accept exemplul pe care l-a dat colegul meu înainte. Așadar, petiția ar trebui să fie uh, analizată temeinic, sunt de acord cu domnul Höfner, iar dacă întreprinderile ar fi oameni, oameni, pentru că despre aceasta este vorba. Dacă ar fi oameni, ar trebui să vorbim despre constrângerea și limitarea libertății personale și ar fi aici vorba despre încălcarea drepturilor fundamentale. Bine, este vorba despre întreprinderi și iată, apare cineva care îmi impune calitatea de membru la o anumită cameră. În agricultură, dacă sunt auto-întreprinzător, nu este nevoie să fiu membru la Camera de Resort deci, uh, dacă deschid un SRL, automat trebuie să devin membru. Deci această obligație de a fi membru într-o anumită cameră ar trebui să mai fie verificată, iar calitatea dublă de membru la două camere și acest lucru reprezintă o încălcare. nici din punctul meu de vedere nu este suficient răspunsul Comisiei, pentru că la uh, Uniunea Europeană există diferite legislații, anumite legislații există într-o țară și în alta nu. Cred că ar trebui să analizăm, deci, temeinic lucrurile, pentru că nu este vorba despre anum- faptul că anumite atribuții nu sunt uh, epuizate, nu este vorba despre faptul că cineva a spus că camerele sunt niște organisme care nu au niciun fel de activitate. Sigur că ele au atribuții, dar uh, eu nu am înțeles că petiționarii doresc să dizolve aceste camere, ci se referă la această obligație de a deveni membru într-o cameră. dacă sunt uh, bine informate, există și o asociație a camerelor libere, a camerelor independente. Așadar, sunt de aceeași părere cu domnul Höfner să lăsăm petiția deschisă, să solicităm uh, un punct de vedere concret la obiectul acestei petiții și uh, care se referă la conținutul petiției noastre și de asemenea să uh, o transmitem și experților noștri juridici din comisia competentă. Această calitate obligatorie de membru nu poate să fie un principiu democratic și cred că este un element rezidual din trecut. Domnul Boștinaru. Intervenție fără microfon. E adevărat că eu nu sunt, nu am uh, interese aici, deci uh, pot să fiu obiectiv. E adevărat că regulile care uh, reglementează activitatea camerelor sunt de domeniul subsidiarității, e adevărat, dar mai există o altă problemă aici. Nu e vorba de entități publice care să vizeze guverne sau să țină de răspunderea guvernelor sau statelor. E vorba de entități private care reunesc actori sau agenți economici privați. Deci nu dați vina pe stat pentru ce fac entitățile uh, private. Numărul trei. Pentru mine, răspunsul Comisiei nu este complet. Nu este suficient de cuprinzător pentru că uh, nu acoperă un aspect. Această limitare legată de obligația de membru, dacă această obligație uh, um, denaturează concurența sau nu și intervin problemele legate de protecționism prin efectele sale sau nu. Pentru că dacă atunci când, când ești când plătești contribuții imense pentru a fi membru al unei astfel de camere, evident că posibilitățile financiare de a uh, concura pe picior de egalitate cu uh, alți concurenți pe o piață. Și în final sunt de acord ca petiția să rămână deschisă și aș dori să rog comisia noastră să trimită conținutul acestei comisii la comisia EITRE pentru că e și de competența Digi Competition. Deci haideți să lăsăm această direcție generală să analizeze. În fine, uh, trebuie ca principiul reciprocității să fie aplicat și Germaniei. Și dacă e așa, ne gândim la efecte când, uh, în contextul în care companiile germane foarte puternice vor trebui să procedeze la fel în România și în alte state membre. Cred că în Uniunea Europeană nu trebuie să se facă doar afaceri, așa ca de obicei. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Boștinaru. Chiar doriți să luați cuvântul din nou? Eh, da, vă mulțumesc. Eh, Doream doar, foarte pe scurt, să vă spun care este problema și care nu e problema aici. În germană. E... Domnule Kreutzmann, ați spus de mai multe ori că cunoașteți această discuție din Germania și că pe aceasta ar trebui să o purtăm la nivel politic în Germania. Într-adevăr, așa trebuie să facem. Partidul dumneavoastră face acest lucru, este o părere oarecum divizată. Uh, doamna Tain uh, împărtășește alt punct de vedere decât dumneavoastră. Însă toate acestea sunt discuții strict politice din Germania și nu dorim să introducem această discuție aici. Aici uh, sunt uh, adresate niște întrebări foarte precise care vizează uh, dreptul comunitar. Și vă atrag atenția tuturor asupra acestei uh, sinteze a petiției, sinteză prezentată pe scurt astăzi de către petiționari. Este vorba despre conținuturile esențiale ale acestei petiții. Dreptul la libera stabilire, libertatea de a presta servicii, încălcarea uh, directivei serviciilor și principiul libertății a, și al democrației. Despre aceste lucruri ar trebui să discutăm noi. Noi suntem aici Parlamentul European și trebuie să ne preocupăm în calitate de Comisie de Petiții de aceste lucruri. De aceea solicităm Comisiei să vină cu un aviz nou care să facă referire la aceste puncte, nu să vorbească despre meșteșugari sau veterinari, pentru că nu despre asta este vorba aici. Mulțumesc! Mulțumesc! Deci, orice ar, uh, oricum ar evolua situația, camerele de comerț și industrie sunt uh, folositoare, sunt utile peste tot în Europa Apoi mai există și un vid juridic, uh, că e vorba de o țară sau alta și poate că ar trebui aici să ne punem câteva întrebări pentru a nu avea o poziție contradictorie de la un stat membru la altul, doar pentru că ar interveni principiul subsidiarității. Deci, vă propun să păstrăm deschisă această petiție. Am înțeles că Comisia nu ne poate da un uh, răspuns mai concret, nu poate să ne spună decât dacă s-a încălcat achiul comunitar. Deocamdată nu a fost încălcat, încălcată legislația europeană și, practic, e de datoria Comisiei să analizeze uh, lucrurile din această perspectivă. Deci, vă propun să păstrăm petiția deschisă, o transmitem comisiilor competente pentru a vedea dacă nu există un vid juridic, uh, pentru că e un subiect care poate fi foarte interesant. Trecem la punctul 19, petiția domnului Ivan Martin, care se află în sală și care, în numele asociațiilor Adevac și Stop News Insist, ne va prezenta o petiție privind impactul unui proiect de extindere în profunzime a carierei de calcar Chom de la Bergerie, cu consecințe asupra a două pânze freatice. Vă rog, aveți cuvântul pentru prezentarea petiției. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt voi uh, uh, preciza ce ați spus. Într-adevăr, este vorba de o carieră de calcar, scopul acesteia fiind să fie adâncită cu 35 de metri, ceea ce înseamnă că ar putea să, uh, să aibă un contact cu două pânze freatice subterană și astfel aceste două pânze freatice ar uh, uh, fi deschise. Aceste lucrări vor avea un efect negativ asupra apei în ce privește calitatea și cantitatea apei. Înainte de a aborda Uh, aspectele care ne preocupă. Aș dori să vă reamintesc uh, cronologic uh, cum s-a procedat. Am depus petiția în 2011. Pentru prima dată a fost prezentată în iunie 2011 și Comisia Europeană a făcut o sinteză care a fost transmisă autorităților franceze. Uh, pe această bază au existat uh, răspunsuri, uh, autoritățile franceze au întocmit o notă, au răspuns la aceste uh, puncte care vizau neconformitatea cu directivele europene. Am primit aceste răspunsuri la sfârșitul lunii martie și asociațiile noastre au pregătit un document de reacție, un document destul de mare pe care l-am de voluminos, pe care l-am transmis Comisiei în luna iunie, pentru a răspunde notei autorităților pe puncte. Apoi a fost lansată o procedură în Franța care a uh, acordat licența acestei cariere. E o procedură administrativă și autorizația a fost acordată în 13 decembrie 2010. Deci, uh, iată cum stau, stau lucrurile. Uh, Lafarge, societatea respectivă, a primit licența pentru a continua uh, săpăturile în ciuda aspectelor care, din perspectiva noastră, încalcă legislația comunitară. Și foarte pe scurt aș dori să vă reamintesc uh, aspectele pe care le uh, enumerăm în document. Avem un document de sinteză de patru pagini care uh, mai are și o anexă care detaliază aspectele detaliate în documentul de sinteză, la care se mai adaugă și piesele și documentele justificative, 29 de astfel de documente care provin ori uh, de la anchetă, când a existat o anchetă, ori, în marea lor majoritate, reprezentate de documente justificative pe care le-am pregătit și pe care le-am mai și descoperit în timpul uh, analizelor noastre. Există aspect, două, două aspecte principale pe care le contestăm. În primul rând, deteriorarea, deteriorarea apelor subterane și de suprafață. De ce vorbim de deteriorare? Pentru că dacă două uh, pânze freatice uh, uh, sunt uh, deschise, atunci ele riscă să fie poluate uh, în mod uh, accidental fortuit uh, sau uh, Uh, intenționat, în ciuda uh, declarațiilor de bunăvoință pentru anumite uh, petiții, s-a spus că bunăvoință nu e suficientă, e clar, e cazul petiției noastre. În 2007, în ciuda bunăvoinței industriei, am constatat o poluare cupirită de fier care a fost deversată în râul care e în apropierea carierei. Uh, peștii au uh, murit, uh, a urmat o nouă anchetă și iată un exemplu concret, concret de risc de poluare care se transformă în poluare concretă. Aveți un document justificativ în dosarul care a fost transmis comisiei dumneavoastră și este deci unul dintre punctele în care punem în evidență riscul de poluare și Uh, avem și dovada infracțiunii din perspectiva garanțiilor pe care le trebuie să le asigurăm în virtutea directivelor europene. Sunt și alte riscuri de poluare, poluare chimică datorită substanțelor folosite în această carieră. În nota autorităților franceze din luna martie se spune că nicio substanță chimică nu e folosită în această carieră. E un mare neadevăr, pentru că pentru a face spără, săpături se folosesc substanțe explozibile, care Uh, sunt uh, injectate în stâncă uh, și, deci, există un contact direct între elementele chimice folosite și pânza freatică. Și, în fine, în autorizația care a fost dată de către autoritățile franceze, vă puteți cita la documentul autorităților franceze, există un prag limită cu privire la hidrocarburi. Deversările de hidrocarburi ar trebui să, se, să nu depășească 85 de litri de hidrocarburi Uh, uh, deversate pe zi. Sigur că putem vorbi de bunăvoință, o intenție bună, dar cum puteți să, uh, da, să dai o astfel de autorizație 85 de litri de hidrocarburi pe zi? Ni se pare o cantitate prea mare. Și dacă ne uităm la obiectivele, deci mai ales de conservare a calității apei în perspectiva directivei cadru cu privire la apă, e foarte clar că avem de-a face cu o, infra- o infracțiune a legislației europene. Nu putem tolera acest lucru. Și, în fine, toate studiile care au fost făcute pentru acordarea licenței au fost făcute doar pe perimetrul, deci pe suprafața exactă a carierei. Ori, de atunci încoace, am colectat uh, informații care dovedesc faptul că va exista un impact care va depăși suprafața carierei, uh, care va avea uh, consecințe, impact asupra zonelor Natura 2000, care sunt la mai puțin de 300 de metri distanță, o zonă umidă care va fi influențată de faptul că pânza freatică va va seca și deci uh, vor dispărea uh, în consecință vor flora și faula uh, specifice acestui habitat umid. Deci, nu putem accepta faptul că într-un studiu să se analizeze doar uh, această, acest perimetru administrativ al carierei, fără a examina ce se întâmplă în jur. Și când spun în jur, nu spun că mergem la 50 de kilometri, pe o rază de 50 de kilometri, ci doar la 300 de uh, metri distanță e destul de surprinzător. Și asociațiile noastre, în documentul pe care vi l-am transmis, au dorit și să mai pună lucrurile în context. Am descoperit, de exemplu, și am dorit să punem la dispoziția comisiei dumneavoastră, am uh, descoperit informații în legătură cu relații foarte strânse între uh, societatea respectivă și diverse asociații, asociații care în prezent uh, fac evaluările uh, de uh, impact deci, ni se pare de neacceptat că au fost uh, acordate subvenții de către societatea respectivă, de către companie, unor asociații însărcinate de către stat, care uh, trebuie să uh, evalueze riscul de impact asupra mediului înconjurător și avem documente justificative în acest sens, sunt incluse în mapa dumneavoastră. Iată, doream să vă punem la dispoziție toate aceste informații. Și în încheiere, ă, deci în lumina tuturor acestor aspecte prezentate, noi considerăm că ă, directiva cadru cu privire la apă a fost încălcată și e motivul pentru care am trimis documentul care este un răspuns la nota autorităților franceze, ă, comisiei dumneavoastră, pentru a vă prezenta în detaliu câteva mănute pe care nu am timp să vi le prezint, dar care figurează în document. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim. Domnul Horvat în numele Comisiei. Thank you very much, Madam Chair. Uh, I represent... Mulțumesc. Eu reprezint uh, DG Environment de la Comisie uh, direcția, unitatea apă și aș dori în primul rând să spun că așa cum s-a spus, ne-am uh, pentru prima dată cu această comisie în 2010 am uh, spus comisiei dumneavoastră pe atunci că informațiile și uh, calendarul nu reprezentau o bază pentru ca noi să considerăm că directiva uh, cu privire la apă a fost încălcată și de asemenea am constatat că pe atunci era în curs o, consultare publică și nici că francezi, autoritățile franceze nu ajunseseră la o decizie. În, e vorba de anul 2010. De atunci încoace recent am primit noi informații cu privire la această petiție. Așa cum uh, s-a spus și autoritățile franceze au ajuns la uh, o decizie, respectiv au acordat uh, o licență pentru continuarea săpăturilor și, așa cum a spus petiționarul în uh, sinteza informațiilor suplimentare pe care, pe care a prezentat-o, Petiția uh, menționează probleme în diverse domenii, poluarea aerului, dar și probleme legate de apă, de exemplu, uh, poluarea apelor de suprafață, a pânzei freatice, uh, impactul uh, asupra cantității de apă de suprafață, de asemenea cele două zone Natura 2000 în acest perimetru e, sunt probleme legate cu conservarea naturii și probabil că există și alte consecințe și directiva uh, cu privire la evaluarea de impact de mediu, care poate să fie vizată în lumina celor noi informații pe care le-am uh, primit. Nu am primit toate informațiile sau le-am primit foarte recent și aceasta datorită aceste, uh, acestor domenii de mediu care sunt afectate, am avea nevoie de o coordonare, de o uh, sincronizare cu toți colegii de la DG Envy și credem că e timpuriu să tragem uh, concluzii din perspectiva noastră. E greu să ajungem la concluzii definitive. Deci, deocamdată, tot ce vă pot spune este că după ce vom fi primit toate documentele de context, 29 de astfel de documente au fost menționate, Comisia le va examina în amănunțime, le va studia în detaliu și va lua decizia, va spune dacă legislația europeană a fost uh, încălcată sau nu. Deci pe baza acestor noi informații și în acest co, deci în acest sens, uh, în această procedură, dacă va fi necesar, vom uh, trimite uh, întrebări suplimentare autorităților franceze pentru noi informații și când vom ajunge la o concluzie definitivă, vom, uh, vă vom transmite concluzia uh, dumneavoastră Comisiei de Petiții. Mulțumesc. Domnul Iar. Nu? Domnul uh, Iar? Bun. Voi spune că Situația este următoarea, așadar Comisia a admis că nu are toate informațiile necesare și cred că până când le va avea la dispoziție, această petiție trebuie să rămână deschisă. Și secretariatul ar trebui să urmărească situația și să solicite Comisiei uh, o aducere la zi. Autoritățile franceze trebuie și ele să furnizeze un răspuns, dar comisia trebuie să se asigure că primește aceste informații la timp. Doamna Auken, da, trebuie păstrată deschisă această petiție. Am fost puțin surprinsă. Am flu că comisia a primit totuși informații acum ceva timp și Nu le-a citit nimeni și acum ne spuneți că le-ați primit uh, mai recent? Mă rog, nu mai contează. Poate că am putea face o vizită în octombrie între cele două sesiuni, pentru că este o problemă foarte gravă. Dacă situația este adevărată, este într-adevăr o problemă și trebuie să, să răspundem. Doamna președintă, da, cred și eu că... Ah, domnul Boștinaru mai dorește. Mulțumesc. Doamnă președintă, avem un sentiment de deja vu. Cum putem să avem încredere în evaluări de impact asupra mediului făcute de niște prieteni ai unor prieteni. Deci, este o problemă care tot apare și care rămâne nerezolvată. În al doilea rând, nu s-a spus niciun cuvințel despre necesitatea de a evalua efectele cumulate, pentru că avem și directiva privind apa, dar avem și poluarea aerului, poluarea apelor de suprafață, poluarea pânzei freatice. Avem nevoie așadar de o evaluare strategică, nu numai de o evaluare a impactului asupra mediului. Și avem doar acea, acel document, așa cum a spus și petiționarul, pregătit de niște prieteni ai companiei Lafarge și eu sunt de acord că ar trebui să organizăm o vizită la fața locului și să cerem o nouă evaluare din partea Comisiei Europene, pentru că din 2010 am pierdut doar 2 ani. Bun. Mulțumesc colegilor care s-au exprimat. Vom lăsa această petiție deschisă și vom aștepta un răspuns din partea Comisiei. Sperăm așadar să primim un răspuns cât mai rapid din partea Comisiei până în luna iulie, pentru că este o chestiune foarte urgentă și trebuie rezolvată urgent. Vreți să adăugați ceva, domnule Marta? Vreți să adăugați ceva, domnule Marta? Da, Sigur că dacă aveți nevoie de informații complementare, noi rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru a vi le transmite, fie că e vorba de documente care au fost deja transmise sau alte informații suplimentare. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și pe de altă parte, dacă uh, doriți uh, să veniți uh, la fața locului, Voi vorbi engleză, spune doamna președintă. O luăm decizia așadar să păstrăm 33 by Mr. Valean, 35 by Mrs. Auken, 63 by Mrs. Auken, 74 by Mrs. Mazzoni and 79 again by Mrs. Auken. Okay. Thank you all for your patience and thank you for being here.